Uh, well, good morning, ladies and gentlemen. I think um, we have all the, uh, the top team here. Bună dimineața, domnilor și domnilor. Cred că toată lumea este prezentă, toată echipa care se ocupă de subiectul de care ne vom ocupa în această dimineață și urez bun venit, vă urez bun venit la a doua sesiune de săptămâna aceasta. I think in terms of announcements, I made most of my announcements yesterday. Ieri am făcut toate anunțurile pe care trebuia să le fac. O să anunț la ora 10 și deciziile cheie ale coordonatorilor atunci când vor veni oamenii la vot. Așa încât uh, vă sugerez să începem imediat cu un schimb de opinii foarte important cu doamna raportor, doamna McClarkin, cu, pe marginea raportului său din proprie inițiativă în ceea ce privește implementarea directivei privind calificările profes profesionale. Eu bun venit, doamne Metalkin, și îi mulțumesc foarte mult pentru documentul de lucru, care cred că este extrem de important și pe care cred că putem să-l studiem și în vacanță. Și le urez uh, bun venit și raportorilor din umbră. Cred că domnul Kreuzman aici ține locul domnului Bușoi în această săptămână și urez bun venit și domnului Jürgen Teacher, care este bine cunoscut uh, comisiei noastre, care este puțin ascuns acolo în spate, dar este uh, responsabil de acest uh, dosar foarte important la Digi Market și a colaborat cu membrii comisiei noastre. Și vă mulțumesc și tuturor celor care ați fost implicați în grupul nostru de discuții pe marginea acestui dosar, pentru că am stabilit uh, practic uh, un model pentru a avea o reacție pe marginea acestui uh, raport extrem de important. Deci cred că avem foarte mulți oameni care sunt angajați în aceste subiecte și aștept cu interes primul nostru schimb de păreri și dau cuvântul domnului McLaughlin pentru a ne prezenta documentul de lucru. Chairman, and thank you for all attending this. Mulțumesc, domnule președinte, le mulțumesc tuturor celor care au venit pentru că suntem vorba aia gândul la vacanță. O să încerc să fiu cât mai subțint în această dimineață. Am um, redactat un document de lucru în ceea ce privește implementarea directivei privind calificările profesionale ca urmare a activității uh, Comisiei și a uh, cărții verzi a Comisiei care dorește să modernizeze acest uh, Uh, raport. Uh, săptămâna trecută s-a elaborat un uh, raport al Comisiei ca urmare a consultărilor publice din, care au avut loc în acest an. Și acestea nu au fost rezolvate în documentul de lucru din cauza constrângerilor de timp, deci sper că înțelegeți că acesta este documentul inițial și ne vom gândi la un raport de evaluare în timpul redactării raportului final. Pentru aceste, uh, acest document am fost invitat să participăm la grupurile de experți ale Comisiei pe marginea diverselor uh, aspecte ale directivei, ceea ce a fost extrem de util pentru a afla uh, părerile profesioniștilor respectivi. Și aș dori să le mulțumesc membrilor Comisiei pentru această invitație, pentru că ne-au ajutat foarte mult să înțelegem raționamentul care se ascunde în spatele acestor uh, propuneri. Cred că este esențial să luăm în calcul părerile tuturor părților uh, interesate și aștept cu interes să colaborăm cu uh, restul raportorilor din umbră. Avem o imagine de ansamblu a situației actuale și am văzut unde ar trebui să modernizăm această directivă. Bineînțeles, aștept cu interes părerile uh, celorlalți raportori din umbră și subliniez mai multe întrebări din document referitoare la elemente care ar trebui analizate mai în profunzime. Așa cum am spus în introducere, oferirea de servicii sau ocuparea unui loc de muncă într-un alt stat membru este un model uh, despre modul în care cetățenii pot să aibă un rol pe piața unică. Directiva din 2005 a stabilit libera circulație a uh, lucrătorilor și scopul a fost uh, pe patru părți, să crească mobilitatea profesională pentru a avea o piață a muncii flexibilă, să stabilească o procedură de recunoaștere transparentă și uniformă și să încurajeze uh, serviciile transfrontaliere și să mențină un nivel înalt de calitate pentru servicii și să păstreze de asemenea încrederea consumatorilor. Și cred că acest, această directivă și-a îndeplinit practic uh, toate uh, scopurile. Au existat 371 de reacții de la toate cele 27 de state membre și s-a spus că recunoașterea a fost pragmatică și eficientă. S-a lăudat de asemenea uh, faptul că s-a grăbit acest, s-a accelerat acest proces de recunoaștere, dar există un număr de state membre care doresc modificarea prevederilor actuale, lucru pe care îl voi discuta mai în detaliu mai târziu. Mai bine de 1000 de um, autorități și 4600 de autorități de reglementare uh, s-au gândit la au uh, spus că există state membre care nu au reușit uh, să respecte transpoziția și nu au comunicat toate datele. Există un nivel înalt de uh, lipsă de satisfacție pe nivelul de recunoaștere. Din cele 25% de cazuri de care s au ocupat anul trecut, uh, au fost 25% din cazurile de care s au ocupat anul trecut au fost legate de recunoașterea profesională. Profesioniștii nu știu ce fel de documente trebuie să depună și nu există o explicație din partea autorităților competente. Și Asta a dus la această nemulțumire legată de uh, sistemul actual și de, la o lipsă de încredere. Statele membre și autoritățile din statele membre se plâng de uh, lipsa de comunicare, iar profesioniștii se plâng de o, uh, o lipsă de înțelegere a sistemului. De aceea ar trebui să se poată um, face acest lucru într-un mod mai eficient. Trebuie să existe uh, un singur punct de contact care să fie accesibil publicului și care să uh, asigure o cooperare crescută. Cartea Verde a Comisiei subliniază inițiative importante, cum ar fi un punct de contact online pentru ca profesioniștii să poată obține informații și să afle ce documente uh, sunt necesare. De asemenea, uh, ar trebui să se poată completa această cerere online pentru a oferi mai multă uh, transparență. Unele din prevederile directivei din 2005 au fost uh, stabilite uh, Uh, pentru o um, nevoie urgentă de modernizare, care se poate realiza în cooperare cu asociațiile profesionale. Dar Comisia a spus că consideră că actele delegate sunt suficiente pentru actualizarea um, zonelor necesare relevante din um, directivă și Parlamentul ar trebui să știe care sunt aceste uh, actualizări și să aibă o părere pe această temă. Uh, anumite domenii din directive au, s-au bucurat de mai multă atenție, în special cardul profesional, ceea ce apare în Cartea Verde și apare de asemenea un număr de uh, proiecte pilot. Există un card uh, pentru ingineri și Comisia spune că acest card profesional poate crește transparența și poate oferi profesioniștilor un instrument care să faciliteze mobilitatea lor. Acest proiect va fi prezentat pe piața unică uh, în cursul acestui an, dar consultările publice au uh, dus la concluzia că există în continuare nenumărate întrebări legate de costuri și așa mai departe și trebuie să existe o evaluare de impact, practic, pentru a vedea care ar fi uh, rolul acestui uh, card profesional. De asemenea, cardul ar trebui să fie voluntar atât pentru uh, profesioniști cât și pentru autoritățile competente este absolut vital să ne gândim la un număr de întrebări. Care ar fi adă- valoarea adăugată pentru profesioniști și pentru consumatori a acestui card? Cât ar costa schema? Ce informații ar trebui să conțină cardul? Cum se, poate proteja, uh, cum se pot proteja datele cu caracter personal? Și poate mai important, cum putem crea și păstra un sistem IT care să valideze acest card. Cred că fără a avea răspunsuri la aceste întrebări și și fără a avea rezultatele proiectelor pilot, nu putem avea o decizie informată în ceea ce privește valoarea adăugată a acestui card. Deci voi aștepta aceste rezultate până să ajung la o concluzie finală. Acest sistem informatic este un instrument extrem de util pentru autoritățile competente pentru a face schimb de, import, de informații. Cooperarea ar trebui să fie îmbunătățită între autoritățile competente și este necesar de asemenea să se identifice și cazurile de uh, practică profesională um, incorrectă, ceea ce ar trebui să fie obligatoriu. În special, în ceea ce privește profesioniștii în domeniul sănătății, ar trebui să existe un sistem de alertă care să asigure faptul că mobilitatea nu periclitează sănătatea publicului. De asemenea, ar trebui să crească încrederea publicului și a profesioniștilor în uh, acest sistem. Uh, accesul parțial este o altă cale de a îmbogăți accesul la acest sistem și uh, aproape nicio autoritate competentă nu a vrut ca acest concept să fie introdus într-o directivă revizuită. Există nenumărate îngrijorări legate de modul în care se poate controla acest concept în practică. Trebuie să ne gândim foarte clar la acest lucru. Mobilitatea temporară care a fost uh, introdusă în această directivă încurajează un sistem mult mai bun pentru profesioniști, care facilitează uh, alegerea consumatorului și permite profesioniștilor să lucreze în orice stat membru. Dar consultările care au implicat toate uh, părțile interesate uh, au spus că acest acces parțial ar putea să pericliteze sănătatea publicului în diverse state membre, pentru că nu se aplică în mod consecvent. Și directiva nu stipulează pentru câtă vreme profesionistul respectiv își va oferi serviciile într-un alt stat membru. Apoi mai este și problema limbilor, care este un subiect foarte controversat. Uh, există o dezbatere uh, pe marginea modului în care directiva poate să se asigure că profesioniștii au um, aptitudinile de limbă necesare, pentru că există o lipsă de claritate în directivă pe marginea măsurilor pe care statele membre ar putea să le ia pentru a verifica aptitudinile lingvistice ale acestor profesioniști. Uh, Decizia luată uh, în fiecare caz este un mod eficient de a rezolva această problemă, dar cred că ar trebui să clarificăm acest cod de conduită profesională și oricum trebuie să ne asigurăm că testarea este proporțională și nu este o barieră în, cadra, în calea mobilității. Trebuie să ne asigurăm de asemenea că este clară din punct de vedere juridic. Bineînțeles, există și alte domenii pe care aș putea să le discut dar uh, cred că am subliniat cele mai importante domenii rezolvate de comisie. Noi am avut o întâlnire în această dimineață și am uh, discutat proiectul de raport uh, în detaliu și rog orice deputat interesat să-mi comunice părerile sale pentru că vreau să fiu cât mai inclusivă. Termenul de uh, Depunerea raportului este 27 iulie, cred că pe 30 august vom discuta mai mult, dar acest lucru nu s-a confirmat încă. Apoi vom avea o conferință video cu Parlamentele Naționale pe 19 septembrie pentru a vota pe marginea raportului pe 17 octombrie în cazul Comisiei. Deci, revizuirea directivei privind calificările profesionale este un element cheie pentru mobilitatea pe piața unică și trebuie să ne asigurăm că găsim soluții ascultând părerea profesioniștilor și ideile lor pentru a consolida mobilitatea într-un sistem simplificat. Acest lucru merge în paralel cu necesitatea de a asigura nivelul de calitate al serviciilor oferite. Sper că prezentarea vi s-a părut utilă și aș dori să aflu părerile uh, celorlalți colegi. Mulțumesc! Good. Well, thank you, thank you very much indeed for Uh, mulțumesc foarte mult pentru această prezentare uh, foarte detaliată și pentru că ați identificat câteva dintre aspectele esențiale pe care trebuie să le avem în vedere. Vă mulțumesc și pentru document. Uh, 30 um, august este data până la care trebuie depus și până atunci va fi disponibil în toate limbile. Dau acum cuvântul doamnei Le Grip. Oui, domnule președinte. Aș vrea să îi mulțumesc uh, doamnei uh, McClarkin pentru documentul său de lucru excelent și acestea nu sunt doar vorbe. După părerea mea, acest document pune întrebările potrivite Evident, subiectul recunoașterii calificărilor profesionale este esențial pentru proiectul european și crucial pentru buna funcționare a pieței interne. În raportul său, profesorul Mario Monti insistase asupra necesității de a extinde recunoașterea automată a calificărilor și aceasta era una dintre ideile propuse de dumnealui. Scopul era de a îmbunătăți transparența diplomelor și instituirea unui sistem european al competențelor și calificărilor. Uh, și apoi uh, un alt coleg, uh, la Masur, identificase într-un studiu comandat de președinția franceză că într-o Europa a cetățenilor, Există dificultăți în recunoașterea calificărilor profesionale și aceasta era una dintre problemele care făceau că această Europa a cetățenilor nu integrează toate realitățile pozitive care ar trebui să îi aparțină. Acum, astăzi, trebuie să analizăm câteva idei legate de recunoașterile calificărilor profesionale. Aceasta este una dintre cele 12 pârghii de promovare a pieței interne susținute de Comisia Europeană. Și acestea se află la baza cărții verzi și reprezintă punctul de plecare al intențiilor Comisiei. Recunoașterea calificărilor profesionale trebuie să fie privită din mai multe puncte de vedere. În primul rând, punctul de vedere al profesioniștilor, care sunt primii vizați și care vor uh, trebui să se poată bucura de libertatea de circulație și stabilire într-un alt stat membru aceasta trebuie privită și din punctul de vedere al autorităților competente care se ocupă de luarea deciziilor și care trebuie să recunoască calificările profesionale, dar bineînțeles trebuie să privim problema și din punctul de vedere al cetățenilor, al utilizatorilor sau beneficiarilor serviciilor furnizate de profesioniști. Există câteva principii care trebuie să ne îndrume în acest demers în uh, ceea ce privește revizuirea modalităților. Deci trebuie să avem o mai mare mobilitate profesională. Trebuie să găsim căile necesare pentru a crește mobilitatea profesională și trebuie să depășim obstacolele. Așadar, avem nevoie de mai multă mobilitate, mai multă simplificare și mai multă eficacitate în procedurile de recunoaștere a calificărilor profesionale. Și este nevoie de o mai mare siguranță pentru consumatori și pentru pacienți pentru că problema furnizorilor de servicii medicale este una foarte importantă. Iată câteva linii directoare și iată care sunt aspirațiile tuturor părților implicate. Pentru profesioniști este clar că simplificarea este un lucru de dorit instalarea și desfășurarea de activități profesionale într-un alt stat membru uh, este adesea o adevărată luptă, o luptă destul de costisitoare care presupune termene uh, foarte lungi și foarte greu de înțeles și proceduri foarte împovărătoare. De aceea trebuie să, să se construiască un sistem proporțional este important să se găsească niște garanții și un echilibru just între libertatea de circulație și stabilire și garanțiile pe care autoritățile competente trebuie să le aibă. Referitor la simplificare, Doamna mm, raportoare a vorbit despre profesiile reglementate, 4600 grupate în 800 de categorii. Cred că este totuși prea mult și trebuie să mm, facem uh, eforturi pentru a reduce numărul de profesii reglementate, ținând cont evident de necesitățile uh, pieței. Dar uh, acest demers de simplificare trebuie să aibă loc și în din acest punct de vedere. Vă spuneam că este nevoie de o mai mare mobilitate profesională și atunci trebuie revizuite cerințele de formare profesională pentru profesiile respective. Este vorba de niște condiții uh, minime de formare. Uneori aceste modalități sunt destul de învechite pentru că se bazează pe criterii uh, de evaluare de mai multe decenii. Sigur, au existat uh, reforme în sistemul de învățământ și de formare profesională și uh, din acest motiv trebuie revizuite și condițiile de formare și calificare pentru anumite profesii. Acum uh, voi aborda foarte rapid chestiunea formării profesionale continue. Știm că aceasta este extrem de importantă pentru anumite profesii și trebuie să întărim această problemă în uh, documentele noastre. Raportarea noastră a vorbit și despre sistemul de informații al pieței interne. Este un sistem care funcționează în mod satisfăcător, un sistem care prelucrează destul de rapid cazurile care îi sunt transmise. Evident, acest sistem trebuie să fie întărit uh, și trebuie să beneficieze de mai multe uh, mijloace financiare, umane și așa mai departe. Dezvoltarea sa necesită și o abordare mai proactivă în ceea ce privește informațiile furnizate de statele membre. Altfel, credem în pertinența acestui sistem de informații al pieței interne. Referitor la mecanismul de alertă, susțin în totalitate ceea ce spunea raportarea noastră. Ar trebui să ne gândim la introducerea unui astfel de mecanism, dar să vedem dacă trebuie să fie uh, luat uh, după modelul celui din directiva serviciilor. Uh, oricum, uh, mai ales în uh, domeniul serviciilor de uh, sănătate, acest aspect este foarte important foarte multe instituții au insistat asupra necesității protecției sănătății și siguranței consumatorilor și în special a pacienților. Și aș vrea să închei cu câteva referiri la carta profesională. Împărtășesc ideile legate de acest subiect. Există foarte multe semne de întrebare legate de fiabilitatea, costurile și valoarea adăugată pe care le-ar putea avea o astfel de carte profesională sau un astfel de card profesional. Cred că trebuie să profităm de experiențele proiectelor pilot în acest sens. Unele profesii dau uh, dovadă de voluntarism în uh, acest domeniu. M-am întâlnit cu reprezentanții unor astfel de profesii care sunt pregătiți uh, să facă acest pariu, să parieze pe acest card profesional, pe pașaportul profesional european cred că aceste chestiuni pertinente au fost deja rezolvate de mai multe profesii. Deci există voința de a ancora realitatea mobilității profesionale într-un instrument care trebuie să fie uh, atașat uh, la un sistem de baze de date fiabil pe care statele membre trebuie să îl actualizeze în permanență. Acum uh, se pune întrebarea dacă ar trebui să existe un suport magnetic sau un suport um, de card din um, plastic sau carton, de exemplu. Va trebui să ne gândim uh, mai mult la acest uh, aspect și la detaliile sale. Oricum, acesta ar fi în spiritul Europei uh, cetățenilor pe care încercăm să o construim și să o întărim. Ar fi un semn vizibil de voință din partea noastră, pentru că trebuie să le putem oferi cetățenilor noștri manifestări concrete ale libertății de circulație și ale mobilității pe care le propune proiectul european. Oricum, sunt perfect conștientă de necesitatea că de a avea anumite garanții. Din experiența mea, unele profesii sunt deja pregătite dar uh, nu vrem ca toate întrebările pe care ni le punem să pună piedică acestor demersuri. Nu vrem să construim un sistem uh, perfect și de aceea trebuie să avansăm. Este o idee în care mulți dintre noi cred. Oricum, vă mulțumesc foarte mult, doamnă raportor, pentru activitatea dumneavoastră. Proiectul său de document a pus întrebările potrivite și mă bucur uh, să aud acum punctele de vedere ale celorlalți raportori fictivi. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, thank you very much indeed, Mrs. De Grip. Uh, Ms. Vă mulțumim, doamnă De Grip. Urmează doamna Veniu. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea și eu să-i mulțumesc um, Emei McClarkin pentru faptul că a pus întrebările potrivite. Și avem o grămadă de întrebări în acest uh, dosar. Toate, punctele, toate grupurile politice au puncte de convergență importante în acest dosar. Colega mea din Franța a vorbit despre un sistem perfect, dar așa ceva nu există, mai ales uh, în acest dosar care, după părerea mea, este unul cheie al acestei legislaturi și un dosar cheie pentru viitorul Europei. Este un dosar extrem de complex. Avem foarte multe probleme, foarte multe semne de întrebare pe care nu o să le rezolvăm nici astăzi, nici la sfârșitul lunii august și nici măcar după amendamente. Dar vă spuneam că este un dosar foarte important. Așa cum spunea Emma, sunt 4600 de profesii reglementate, fără să le mai numărăm pe cele care nu sunt reglementate. 20% reprezint, 20% sunt uh, cererile Solvit, în baza Solvit, pentru calificările profesionale. Și cred că ar trebui să avem o armonizare în domeniu cu cerințe minime, care totuși trebuie să evolueze în timp, pentru că mobilitatea profesioniștilor este esențială pentru competitivitatea întreprinderilor. Este unul dintre punctele cheie, așa cum ați subliniat și dumneavoastră, este al 12-lea pilon al pieței interne. Dar acest lucru este important important și pentru cetățeni. De mai mulți ani, cetățenii ne spun că vor o Europa întărită și o Europa mai bună, pentru că altfel, dacă nu putem să uh, facem o Europa mai bună și o Europa întărită, um, atunci cetățenii nu vor mai avea încredere în noi. Există niște costuri, dar acestea sunt investiții pe termen lung. Dacă nu reușim să facem ceva care avansează cu etape precise pe 20-25 de ani, pe parcursul unei generații, atunci vom fi ratat un punct important din construcția Europei. Și în câțiva ani să nu ne mirăm că vom fi sancționați la vot și că vom avea o Europa mai slăbită. Cred că avem o responsabilitate politică enormă și de aceea aș vrea să-i mulțumesc foarte mult Comisiei. Eu am uh, venit în acest dosar uh, din cauza uh, preocupărilor pe care le am cu privire la aspectele transfrontaliere și, transfrontaliere. și am spus domnului Ciprianu că trebuie să avem un dosar care să vorbească despre mobilitatea pacienților și mobilitatea profesioniștilor. Acest lucru nu a fost făcut pentru că nu a existat ambiție. Dar aș vrea acum să mulțumesc foarte mult comisiei și în special domnului Tice pe care îl vom uh, asculta în câteva momente. Cred că toți, Parlament și Comisie și sper că și Consiliu, vom uh, parcurge un drum ambițios, realist, care își va dovedi eficacitatea în sensul unei simplificări mai mari și unei uh, eficacități mai mari unei transparențe mai mari, care sunt necesare. Acestea sunt necesare pentru o mai mare siguranță a, a profesioniștilor, utilizatorilor, clienților, pacienților și o mai mare protecție la nivel european. Deci este o miză enormă, dar trebuie să se poată eu am identificat doar câteva puncte cheie, puncte pe marginea cărora trebuie să discutăm neapărat. Și îi mulțumesc încă o dată doamnei McClarkin pentru deschiderea sa și pentru disponibilitatea sa. Eu am menționat mai multe puncte, mai ales în ceea ce privește armonizarea cerințelor minime de formare. Mi se pare absolut indispensabil ca statele membre să se angajeze să coopereze continuu și la nivel mult mai aprofundat pentru a defini împreună cerințe minime de formare, cerințe inițiale. De asemenea, trebuie să se stabilească cerințe și pentru formarea continuă. Evident, pentru a putea presta servicii în străinătate este nevoie de un minim de pregătire lingvistică. În acest demers aș vrea să adăugăm și experiențele profesionale, pentru că există deja mobilitate, chiar dacă aceasta nu se realizează pe marginea unei formări uh, profesionale aprofundate. Dar există niște experiențe aprofundate care trebuie să Uh, fie incluse în demersul nostru. Cred că va trebui să evaluăm procesul de la Bolonia și uh, în răspunsurile primite, am văzut că reiese destul de clar ideea unui al 28-lea regim european care ar putea să se adauge la sistemele naționale. Este un demers foarte complex și de aceea trebuie să aprofundăm discuția pentru a vedea în ce direcție ne vom îndrepta, pentru că este clar că nu toată lumea este de acord cu această idee. Când vorbim despre armonizarea formării profesionale, trebuie să vorbim și despre accesul parțial. Cred că Emma s-a referit la acest subiect și trebuie să vorbim și despre măsurile de compensații. În cazul accesului parțial și în cazul uh, prestațiilor temporare, putem vorbi evident despre un cod de conduită comun pentru toate țările europene. Dar cred că trebuie să fim foarte atenți, pentru că există un grad foarte mare de complexitate. Când vorbim despre acces parțial, putem să vorbim și despre fragmentarea pieței și trebuie să fim atenți pentru că putem să mm, facem exact uh, inversul a ceea ce ne dorim. Vă spuneam așadar că trebuie să fim extrem de atenți. Codurile de conduită sunt o idee bună, dar nu sunt suficiente. Trebuie să mergem mult mai departe, să facem o analiză serioasă și să progresăm. Sistemul IMI uh, trebuie să fie extins și trebuie să fie perfecționat. Mi se pare că uh, este foarte important. Referitor la mecanismul de alertă, și acesta este indispensabil, dar trebuie uh, perfecționat și voi uh, termina foarte repede pentru că timpul trece foarte rapid. Acum, referitor la platformele comune. Tot în acest demers de armonizare, instituirea platformelor comune în baza articolului 5 din directiva din 2005 necesită, după părerea mea, un acord aprofundat între statele membre care trebuie să-și recunoască profi, propriile calificări profesionale. Există niște paralelisme, dar va trebui să mergem și mai departe pentru a institui aceste platforme comune care sunt indispensabile și care deocamdată nu funcționează prea bine la nivel european. Știți că am și un uh, subiect care mi este foarte drag și anume un uh, instrument major pentru o bună mobilitate profesională, pentru o bună simplificare și cred că acest instrument uh, care va facilita simplificarea și eficacitatea este cardul profesional. Sigur, într-o primă fază va fi uh, ceva voluntar, dar mi se pare că este un instrument care are o valoare adăugată foarte mare la nivel european. Există deja experiențe pilot care funcționează, uh, de exemplu, în domeniul uh, veterinar, în domeniul medical, care este foarte avansat. Chiar uh, săptămâna trecută, din partea inginerilor, am primit câteva reacții. Experții contabili nu sunt foarte avansați, dar vor să inițieze aceste activități. Și, bineînțeles, autoritățile competente naționale trebuie să lucreze împreună profesioniștii din fiecare profesie interesată uh, trebuie să fie implicați, trebuie să discutăm despre termenele de introducere a acestui card, trebuie să vorbim despre articularea indispensabilă cu IMI, despre actualizare datelor, despre confidențialitatea datelor Emma McClarkin a vorbit uh, despre uh, cel mai potrivit uh, suport, un suport, un suport electronic, magnetic, pe carton și așa mai departe. Oricum ar fi, trebuie să fie un instrument securizat. Sigur, sistemul electronic este unul foarte bun, dar aceasta presupune niște costuri. Eu oricum cred foarte mult în acest instrument și când vorbim uh, despre cetățeni, și când vorbim despre uh, tineri care știu că viitorul lor profesional depinde de mobilitate, atunci este nevoie de acest pașaport. Ei spun, a, dacă ați reușit să introduceți acest sistem, ar fi extraordinar. Și trebuie să ne gândim la acești tineri care au 18, 20, 30 de ani și care își vor face marea parte a carierei profesionale în străinătate. E ca și cu educația. Fiecare țară are anumite întârzieri. Uh, Educația nu este o cheltuială, este o investiție, o investiție socială, o investiție foarte importantă. Și cred că acest instrument este o investiție. Trebuie să facem niște calcule la început Trebuie să progresăm profesie cu profesie, trebuie să facem niște evaluări ale experiențelor pilot și să putem să facem niște estimări pe 15-20 de ani. Nu trebuie să ne facem iluzii. Ne lansăm într-un demers dificil, un drum spinos. Nu totul va fi roz, dar va trebui să avem obiective punctuale, specifice. Trebuie să stabilim termenele, să stabilim costurile și să facem evaluări regulate. Și cred că trebuie să avem o viziune europeană a pieței, a cetățenilor și a profesioniștilor, bineînțeles, în perfectă armonie. Și doar dacă reușim să ne înțelegem între noi, și nu mă îndoiesc că o vom face, pentru că mulți dintre dumneavoastră ați împărtășit aceste idei. Uh, Comisia are dorința de a lucra cu noi uh, în bună armonie. Asta se întâmplă foarte rar și de aceea mulțumesc foarte mult Comisiei. Și cred că dacă vom uh, reuși uh, să facem aceste lucruri, ne vom fi îndeplinit misiunea de parlamentari și ar fi foarte bine ca să nu mai ajungem la Curtea de Justiție. Mulțumesc! Îți mulțumim pentru această contribuție vizionară. Comisia cu siguranță este încântată să lucreze cu noi, pentru că suntem suficient de ambițioși. Vedem uh, că discutăm um, rapid temele, lucru favorabil. Am fost foarte generos cu colegii în ceea ce privește timpul de vorbire, însă vă aduc aminte că la ora 10 vom vota. Cred că domnul Kreutzmann urmează acum în numele domnului Bușoi. Vă mulțumesc, domnule președinte. Domnul Bușoi își cere scuze pentru că nu, va fi, nu poate fi astăzi alături de noi din motive medica, medicale. Bineînțeles că domnul Bușoi salută raportul uh, prezentat, care reprezintă, din punctul său de vedere, o bună bază de discuție care va duce la un raport complet. Documentul de lucru identifică o serie de priorități cu care domnul Bușoi este de acord. Există câteva puncte foarte importante. În primul și în primul rând, simplificarea. Există uh, spațiu pentru simplificare toate procedurile și instrumentele trebuie să fie mai bine aduse la cunoștința cetățenilor. Aceasta este dorința lor. În ceea ce privește mobilitatea, ar trebui să evaluăm sistemul declarațiilor ar trebui să dăm posibilitatea cetățenilor de a trimite prin e-mail sau de a completa online această declarație. De asemenea, declarațiile trebuie să fie naționale. N-are niciun sens să avem în continuare declarații regionale, pentru că acest sistem nu face decât să, să crească gradul de complexitate al procesului. În al doilea rând, trebuie să găsim soluții care uh, să faciliteze migrarea, migrarea din statele a, a tuturor profesiilor. Cum putem facilita acest lucru? eliminăm posibilitatea de uh, sau mobilitatea doar în cazul acelor uh, profesii care sunt considerate a fi periculoase. În același timp, însă, trebuie să ne gândim la protecția consumatorilor și la siguranță. O altă problemă care trebuie să fie uh, rezolvată este problema despăcubirilor se pare că în momentul de față aceste despăgubiri sunt uh, disproporționate conform deciziilor Curții Europene de Justiție. Există diferite sisteme în statele membre și tocmai de aceea se prea poate să avem nevoie de linii directoare cu privire la măsurile de compensare. Domnul Bușoi nu este încântat de ideea de acces parțial. Bineînțeles că acest, uh, acest instrument este util în unele Uh, uh, profesii, dar nu este posibil de utilizat în cazul acelor pro- profesii care afectează sănătatea publică și siguranța. De asemenea, avem nevoie de o abdatare a calificărilor minime. Domnul Bușoi își dorește de asemenea o abordare pornind de la competențe și uh, nu doar o listă de teme discutate sau învățate uh, o, o listă cu orele petrecute exercitând o anumită profesie. Avem nevoie așadar de o adaptare cel puțin minimă a acestor condiții de muncă, a acestor, uh, a acestei experiențe și a, uh, mai mult decât atât pentru a, încre- a crește încrederea în autorități și încrederea consumatorilor, statele membre trebuie să asigure o transparență mai bună și uh, o comunicare mai bună a curriculumului. IMI trebuie să fie obligatoriu din punctul domnului uh, Bușoi și trebuie să fie folosit de asemenea pentru a transmite alerte în momentul în care unul dintre uh, profesioniști a uh, comis un lucru pe care nu trebuia să-l comită. Un lucru foarte important, cel puțin în cazul uh, domeniului medical. Și, în plus, cardurile profesionale vor reprezenta un element cheie a acestui raport. Domnul Boșăi este de acord cu aceste carduri profesionale atâta timp cât ele aduc o valoare adăugată în cazul în care aceste carduri sunt create, uh, sunt uh, de natură generală, ele nu vor aduce o valoare adăugată. Tocmai de aceea ele trebuie să fie create din, uh, de la caz la caz. Există deja un exemplu de carduri pentru ingineri care se pare că funcționează bine. Comisia trebuie să creeze un studiu de impact care să ne ajute în a lua o decizie asupra uh, acestei teme. De asemenea, uh, card, cardurile profesionale ar trebui să fie voluntare pentru profesioniști, dar de asemenea autoritățile trebuie să fie obligate a accepta aceste carduri profesionale. Cardurile profesionale trebuie să fie incluse în IMI uh, și sistemul trebuie să permită adaptarea și validarea tuturor informațiilor incluse pe card. Vă mulțumesc! Vă mulțumim și noi, uh, sperăm să îi transmiteți din partea noastră toate cele bune lui Cristian Bușoi. Doamna Turin, vă mulțumesc foarte mult, vreau să mulțumesc pentru acest document de lucru, care este un punct de plecare pentru noi toți. Consider că raportoarea a reușit să găsească un echilibru perfect între lucrurile importante, și anume îmbunătățirea mobilității profesionale în Europa, garantarea siguranței publice și garantarea calității serviciilor. Acestea sunt obiectivele, eh, obiectivele noastre și văd că cu toții ne dorim să le atingem. Văd că ați pus pe tapet cele mai importante probleme și uh, întrebări, simplificarea, calificarea, uh, sănătatea, siguranța publică și în momentul în care vorbiți despre carduri, E important, consider eu, să înțelegem cum ar putea funcționa acest card profesional sau acest pașaport profesional. Totul depinde de sistemul uh, în care este inclus acest uh, raport, acest card. Dar raportul dumneavoastră prezintă cadrul profesional tocmai din acest punct de vedere, din această per, uh, perspectivă și tocmai de aceea vreau să vă laud pentru atitudinea pe care o aveți vis-a-vis -vis de această temă. Deja s-au spus multe, Eh, dați-mi voie să remarc și eu câteva aspecte care trebuie să fie mai eh, atent eh, discutate. În primul și în primul rând, accesul parțial. Dumneavoastră menționați această temă în documentul de lucru, însă nu ne oferiți niciun fel de soluție cu privire la rezolvarea problemei. Oare ar trebui să interzicem această practică în uh, sectorul medical sau ce ar trebui să facem. În al doilea rând, uh, proaspeții absolvenți. Aceasta este, o, aceasta este o temă foarte interesantă care a fost uh, pusă în discuție în cadrul grupului de lucru. Se vorbește despre mobilitatea acordată acestor uh, proaspeți absolvenți. Uh, avem aici ideea, de, ideea care stă la baza programului Youth on the Move, ce trebuie să fie luată în considerare. În al treilea rând, recunoașterea automată pe care trebuie să o tratăm în detaliu. În al patrulea rând, cardul profesional pe care deja l-am detaliat. În al cincilea rând, limba problema lingvistică. Dumneavoastră menționați codul de conduită ca o posibilă soluție, însă eu consider că avem nevoie de condiții mult mai stricte atunci când uh, este vorba special despre domeniul sănătății. Nu știu ce putem să facem, nu am o soluție perfectă pe care v-aș putea o transmite, însă îmi dau seama că tema este foarte importantă. În al șaselea rând, am primit o serie de e-mail-uri din partea reprezentanților diferitelor profesii și consider că trebuie să fim uh, puțin mai atenți în cazurile în care aceste profesii sunt uh, recunoscute, dar nu în toate statele membre. Situația devine mult prea complexă pentru cetățeni, e dificil să le promitem tuturor că vor fi recunoscuți, dar uh, ar trebui să discutăm și această problemă. După aceea, în șaptelea rând, uh, în ceea ce privește cerințele de formare, doamna Veniu are perfectă dreptate, avem nevoie de mai multă cooperare și un set minim de cerințe uh, un set minim de cerințe care însă să nu pericliteze sistemele naționale de formare. Dar dacă e să avem mobilitate, atunci e clar că avem nevoie de o bază de pornire. Vă mulțumesc foarte mult! și cred că vom face mult bine prin munca noastră în cadrul comisiei. Uh, uh, Mulțumesc, uh, domnule președinte. Doamna Svensson nu este prezentă astăzi aici, dar sunt convins că uh, va reveni asupra acestor aspecte extrem de importante, cum ar fi problema lingvistică, cardul profesional, toate aspectele menționate astăzi, astfel încât punctele de vedere ale grupului nostru să fie reflectate în raport. Deci, doamna Svensson va lua legătura cu raportorul. Mulțumesc. Uh, now then, I think we've got time for... Cred că mai avem timp pentru încă una sau două contribuții înainte de ora 10. Doamna Stai este pe lista mea. Mai dorește cineva să intervină? Doamna Styler și apoi îi dau cuvântul domnului teacher. Mulțumesc, domnule președinte, îi mulțumesc și raportorului și raportorilor din umbră. Sunt perfect de acord cu ceea ce s-a spus, în special problema legată de cardul profesional și ideea unui, unei evaluări de impact, ceea ce cred că ar fi foarte bine. Vreau să uh, subliniez și problema lingvistică, la fel ca mulți antevorbitori. Și am o întrebare pentru comisie. Comisia a aflat cum uh, rezolvă statele membre această problemă, în special în sectorul sanitar, pentru că unele state membre se descurcă mai bine decât altele. Asta înseamnă că interpretează diferit regulile, deci cum se întâmplă aceste lucruri? Uh, Uh, s-a vorbit despre un set minim de cerințe și vroiam să pun întrebarea legată de uh, dentiști. Știu că am discutat despre profesia medicală în general, dar vreau să mă concentrez asupra dentiștilor, pentru că în anumite țări, spre exemplu, cineva poate să obțină calificarea de eh, doctor și să obțină și eh, calificarea de dentist și poate să devină dentist eh, în alt stat membru, deși nu a avut formarea profesională necesară. Deci acesta este un exemplu și cred că în special în sectorul sanitar acest lucru este extrem de important pentru siguranță, pentru că siguranța este esențială și vreau să întreb Comisia dacă a existat vreo probă uh, legată de modul în care diversele practici legate de calificările profesionale și recunoașterea acestora a fost realizată. Deci cred că este o dezbatere extrem de importantă ca să ne asigurăm că avem mobilitate și mm, pentru ca oamenii să poată lucra și în alte state membre, dar pe de altă parte este esențial să ținem cont și de siguranța cetățeanului. Mulțumesc! Uh, um, mulțumesc, doamna Styler. Nu mai văd pe nimeni care dorește să intervină, așa încât o să îi dau cuvântul domnului teacher pentru câteva observații. Știu că și mai târziu o să ia cuvântul, dar uh, îi urez bun venit și mă bucur să-i dau cuvântul în acest moment. Mulțumesc, domnule președinte, îi mulțumesc și doamnei McClarkin pentru un document de lucru excelent. Eu am patru observații de făcut. În primul rând, așa cum au spus deja mulți deputați, această inițiativă este o prioritate cheie pentru uh, piața unică, pentru identificarea unei priorități și ceea ce ne impune și un calendar tuturor. Și mă bucur că toți deputații s-au implicat în acest dosar extrem de important și în Cartea Verde, astfel încât să putem evolua. Vreau să subliniez și faptul că Consiliul Concurenței va discuta acest dosar la finalul lunii septembrie. A doua observație pe care doresc să o fac este această dezbatere legată de un număr de uh, profesii reglementate. Acesta este un subiect dificil. Este o întrebare pe care am adresat-o și în Cartea Verde. Nu se leagă doar de număr, ci de ce poate face actuala directivă pentru a rezolva această problemă. Deci dacă aveți această discuție, vă rog să vă uitați și la sugestiile indicate în Cartea Verde. Vorbim despre accesul parțial, care este un concept pentru a trece peste uh, poverile disproporționale. Vorbim și despre educația și formarea reglementată aici. Deci fac o legătură între aceste două subiecte. A treia observație pe care doresc să o fac este legată de IMI și ajung la punctul F din documentul de lucru. IMI nu este menționat în directiva privind calificările profesionale și trebuie să vă spun că sistemul totuși funcționează. Și până în 2012 nu va exista doar un număr limitat de profesii reglementate acoperite de IMI, ci toate profesiile reglementate vor fi acoperite. Acest lucru a fost deja convenit cu statele membre. De ce este acest lucru important și ajung astfel la a patra observație? Cardul profesional european. Cred că ar trebui să fie clar de la bun început. Comisia nu dorește să aibă doar un card profesional european pentru cetățeni. Un card plastic pe care să-l aibă orice om în buzunar și care să spună oh, uite, ce frumos și ce bine că l-am. Nu asta dorim noi. Cartea verde are niște sugestii foarte concrete și Există elemente, singurul element la care trebuie să lucrăm în Parlamentul European este această legătură între IMI, sistemele de informatice care susțin acest uh, card profesional, pentru că aceasta este o soluție pentru multe dintre întrebările adresate. IMI este finanțat de Uniunea Europeană. Știm exact care sunt costurile. Există o strategie de extindere pentru IMI care a fost deja prezentată în luna martie. Deci vă rog să vă gândiți la cele două elemente în combinație. Nu cred că IMI este o soluție pentru ceea ce am sugerat noi în uh, Cartea Verde. În Cartea Verde am sugerat că deținătorul unui card profesional european trebuie să aibă o recunoaștere automată în două săptămâni în loc de trei luni. Deci, calendarul nu ar trebui să mai fie uh, patru luni, ci o lună. Dacă cineva dorește mobilitate temporară, va fi o declarație mai simplă sau nicio declarație. Deci asta e foarte clar, am specificat foarte clar ce dorim. Și credem că acest lucru este fezabil dacă există niște mecanisme de control, pentru că aceste mecanisme de control provin din IMI și, așa cum am subliniat, IMI este deja funcțional. Dar dacă vă bazați exclusiv pe IMI, atunci cred că vom avea o eroare strategică în dezbatere, pentru că IMI este un instrument care încurajează cooperarea între statele membre. Nu este accesibil profesioniștilor sau cetățenilor și nici n-am vrea acest lucru pentru că ar submina IMI. Dar care sunt beneficiile pe care le-ar putea avea un cetățean din partea IMI? poate avea dreptul la o recunoaștere mai rapidă, pentru că statele membre pot comunica între ele mult mai rapid. Deci, dacă vrem să avem acest instrument, cardul profesional european, nume extrem de cunoscut între toate profesiile, deci acesta este obiectivul nostru. Invitația mea este să analizați documentele și dacă vă uh, interesează simulările, pot să vă spun că am făcut deja 4 sau 5 uh, simulări cu un grup de experți cu care ne vom întâlni din nou uh, în Cracovia în septembrie și putem vedea exact ce se poate face. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc în special pentru că ne-ați împărtășit punctele dumneavoastră de vedere legate de modul în care tehnologia și cooperarea ne pot ajuta să avansăm. În mod clar trebuie să ținem cont de aceste lucruri și de viziunea, modul în care interpretați noastră directiva. După cum știți, nouă ni se pare un dosar esențial și este nevoie să fim vizionari în abordarea noastră și am ascultat toate aceste contribuții din partea colegilor și chiar din partea doamnei raportor care ne-au prezentat situația de ansamblu foarte bine, dar cred că ați remarcat că avem un nivel de angajament pe acest dosar și deja încep să se vadă rezultatele. Deci, cum spuneam, o abordare vizionară. Doamna McClarkin, doriți să trageți o concluzie? Uh, Cred că ați confirmat deja și calendarul, dar orice alte observații pe care ați dori să le faceți înainte de a finaliza această sesiune de dimineață. Mulțumesc și vă mulțumesc pentru toate contribuțiile dimineață. Sunteți uh, foarte bine informați și angajați în acest uh, dosar și sper că vom uh, putea să avem rezultate bune cu această revizuire. Mă interesează mult comentariile făcute de domnul Tișiu, pentru că a spus că nu se gândește la un card profesional pe stradă, ceea ce pentru mine este un element important. Uh, în, satele, în uh, Regatul Unit avem un permis de conducere care înlocuiește alte documente, dar documentul de, de identitate, dar uh, în acest document este valabil doar în cazul în care baza de date este funcțională este o ilustrare a modului în care poți să introduci ceva ce sună a fi o soluție perfectă, dar nu este de fapt. Doamna s a vorbit despre faptul că avem ocazia să analizăm problemele și să uh, analizăm aceste probleme în același moment în care se reanalizează directiva privind uh, datele cu caracter personal și uh, vorbim aici de dezvoltarea um, calificărilor profesionale și poate Comisia ar putea să preia aceste idei. Trebuie să ne asigurăm că reducem timpii necesari pentru procesarea și prelucrarea solicitărilor, trebuie să ne asigurăm că avem un sistem, uh, o formă îmbunătățită a IMI, ca să există cooperare între statele membre și ca să permită mobilitatea cât mai rapid. Vreau să-i mulțumesc lui Sebastian de la Secretariat pentru ajutorul uh, acordat și pentru ajutorul uh, Uh, consilierilor mei și aștept cu interes să continui să lucrez cu dumneavoastră. Mulțumesc foarte mult și noi așteptăm să reluăm această dezbatere pe 30 august. În ceea ce privește celelalte date, aranjăm o conferință video cu comisia din uh, Bundestag care se ocupă de acest subiect pe 19 septembrie dacă vom reuși să facem tehnologia să funcționeze, s-ar putea să existe și alte solicitări din partea parlamentelor naționale, iar în ceea ce privește raportul domnului McClarkin, după ce uh, discutăm raportul pe 30 august, 22 uh, septembrie este termenul de depunere a amendamentelor, deci aveți timp să vă aduceți contribuția și apoi uh, Uh, vom discuta uh, pe 17 octombrie și plănuim să votăm tot atunci, astfel încât să putem ajunge la plenara uh, în Strasburg în noiembrie. Vă mulțumesc tuturor pentru această discuție și trecem acum la voturi. Înainte de a trece la restul ordinii de zi, o să um, fac câteva anunțuri înainte de voturi. În primul rând, pe ordinea de zi de astăzi vă atrag atenția asupra faptului că în cursul după amiazei avem o modificare a ordinii de zi. Doamna Steyler și doamna Van de Camp au fost de acord să facă schimb de locuri, astfel încât uh, avizul regat de semestrul european va fi la 5 și jumătate și uh, doamna Van de Camp va interveni chiar înainte de ora 6. Vreau să vă spun de asemenea câteva lucruri legate de deciziile cheie luate de coordonatori ieri, în special în legat, legat de alocarea rapoartelor foarte rapid pentru că nu vom mai avea o altă ocazie după aceea. După cum știți, toți membrii primesc deciziile scrise după aprobarea din partea coordonatorilor. În ceea ce privește noile rapoarte, în primul rând, directiva de standardizare europeană, foarte importantă, merge la PPE. Și cred că doamna Comi va fi cea care va, se va ocupa de asta, deci felicitări pentru această sarcină extrem de importantă. Apoi, uh, Uh, drepturile de proprietate intelectuală vor ajunge la domnul Kreutzmann, deci două dosare legislative la care vom începe lucrul. Apoi avem mai multe avize importante. Um, lucrările fără drept de autor ajung la ALDE și uh, protecția drepturilor de autor la grupul uh, ECR regulamentul privind alimentele date copiilor mici ajung la PPE, raportul pe tema roaming va ajunge la PPE, este extrem de important, am avut o contribuție foarte importantă data trecută, raportul anual în ceea ce privește tabela de scor anuală ajunge la PPE, apoi strategia privind consumatorii vulnerabili ajunge la uh, social democrați la socialiști și democrați, mă iertați. Uh, avem un nou raport uh, pe concurență la grupul ECR, apoi uh, strategia alimentară la PPE, piața unică digitală și e-guvernarea la socialiști și democrați, apoi procesul de la Bologna ajunge la grupul ECR, și putem face o legătură și cu raportul doamnei McClarkin, apoi uh, cadrul uh, guvernanței la PPE, uh, strategia 2020 la PPE și cadrul anual, multianual, financiar multianual la grupul ALDE. Deci avem foarte multe rapoarte, foarte multe avize și aștept cu mare interes toamna și mai sunt câteva observații de făcut. Vreau să vă amintesc că există despre importanța acestui forum privind piața unică. Vom avea o discuție cu uh, ministrul polonez uh, în această după-amiază, dar uh, în la Cracovia vor avea loc niște ședințe în uh, octombrie. Avem mai mulți colegi care sunt implicați în asta și președintele Parlamentului a fost de acord să avem o delegație întreagă care să uh, meargă, să participe la acest eveniment. Apoi, anchetăm posibilitatea unei emisiuni uh, suplimentare în Danemarca astăzi, pentru că avem locuri suplimentare care sunt disponibile și Celelalte decizii ale coordonatorilor vor fi comunicate mai târziu. Bun, să trecem deci la voturi. Astăzi avem două voturi. Primul este legat de avizul uh, în ceea ce privește controlul uh, riscurilor de accidente majore care implică substanțe periculoase din partea doamnei Hanslick. Doamna Hanslick este aici. Doresc să o întreb dacă dorește să intervină înainte de voturi. Doamna Hanslick, raportul dumneavoastră este supus la vot. Przepraszam, Przepraszam, panie przewodniczący. Îmi cer uh, scuze, domnule președinte, pentru că discutam un pic cu Andrew. Aș vrea să le mulțumesc tuturor uh, raportorilor din umbră pentru cooperarea excelentă de care au dat dovadă și sper că raportul meu reflectă în mod corespunzător așteptările tuturor. Așadar, vă recomand să votăm pentru. Atunci trecem direct la vot. Dacă avem nevoie să folosim sistemul electronic, vom verifica sistemul mai târziu. Cred că cifrele sunt cele potrivite. Așadar, să trecem direct la vot. Nu vor să intervină raportorii din umbră? Bun. Începem cu articolul 2, amendamentul 24. Pentru? Împotrivă? Se respinge. Amendamentul 6 al doamnei Hanslick pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 7 pentru? Împotrivă? Se adoptă. Amendamentul 8 al raportoarei pentru? Împotrivă? Se adoptă. Amendamentul 9 al raportoarei pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 10 este un amendament lingvistic. Amendamentul 11 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 12 al raportoarei pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 25 pentru, devine caduc și trecem acum la amendamentul 26 al doamnei Parvanova. Este o adăugire. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 13 al raportoarei. Pentru. Haideți să încercăm un vot electronic. Votăm electronic amendamentul 13. S-a deschis votul. Uh, the vote's closed. S-a închis votul. Se adoptă cu 20 de voturi pentru și 10 împotrivă. Trecem acum la amendamentul 28, pentru că amendamentul 13 a fost respins. Pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 14 al raportoarei, pe, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 29 al doamnei Parvanova, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 30, pentru, împotrivă, se respinge. Amendamentul 15 al raportoarei pentru, împotrivă, se adoptă. Trecem acum la amendamentul 31. Este o adăugire a doamnei Irigoyen Perez pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 32 a fost retras. Amendamentul 33 pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 16 al raportoarei Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 70. 17 pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 18 este un amendament lingvistic. Amendamentul 19 pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 20 pentru, împotrivă, se adoptă. La anexa 1 au fost retrase mai multe amendamente. Așa că trecem direct la amendamentul 21. Pentru. Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 2. Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 22. Pentru. Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 3. Pentru. Împotrivă. Se adoptă. Era o adăugire. Acum amendamentul 4. Pentru. Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 23 pentru, împotrivă, se adoptă. Votăm electronic pentru a confirma sprijinul pentru aviz. Deschid votul pentru votul final pe marginea avizului. S-a închis votul și se adoptă cu 32 pentru și niciunul împotrivă. Mulțumim, doamna Hanslick. Așteptăm uh, cu interes să sprijiniți amendamentele noastre în Comisia ENVI. Trecem acum la un uh, alt aviz foarte important pentru Comisia de industrie, un uh, cadru strategic comun pentru finanțarea cercetării și inovației în Uniunea Europeană. Raportorul este Lara Comi și îi voi da cuvântul înainte de vot. Lara? Mulțumesc, domnule președinte. Înainte de a trece la votul amendamentelor, aș vrea, dacă îmi dați voie, să vă mulțumesc uh, și să le mulțumesc tuturor raportorilor din umbră și grupurilor politice pentru cooperare. Sunt mulțumită de ceea ce am făcut. Am încercat să mm, integrăm uh, diferitele amendamente și să ajungem la niște compromisuri. Nu vă ascund că au fost foarte multe amendamente, lucru normal pentru că este un subiect foarte important. La uh, articolul 29 a fost adăugat un amendament oral, vi-l voi citi în timpul votului. Vă mulțumesc oricum pe, tuturor pentru sprijin uh, în acest dosar important, care este foarte important pentru Comisia de Industrie. Mulțumesc foarte mult. Uh, sunt de acord cu dumneavoastră. Suntem uh, foarte bucuroși că ne bucurăm de un asemenea interes. Să trecem acum direct la vot. Amendamentul 1, amendamentul de compromis. Pentru împotrivă se adoptă. Trecem acum la 3, uh, partea corespunzătoare 1. S-a deschis votul amendamentele doamnei uh, Grep și Rapti. S-a închis votul. Se adoptă cu 18 pentru și 13 împotrivă. Amendamentul 11 pentru împotrivă se adoptă. Amendamentul 6. 6. S-a deschis votul. Votes closed. S-a închis votul. Se adoptă cu 19 pentru și 14 împotrivă. Amendamentul 7 al domnului Grec. Cine este pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 9 al domnului Fox pentru, împotrivă, se respinge. Amendamentul 8 al domnului Bușoi, cine pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 44 al doamnei Fox și al meu. Cine este pentru? Împotrivă se adoptă. Amendamentul 13 pentru. Votăm electronic. De fapt, cred că este respins clar. Se respinge. Amendamentul 15 al doamnei Rapti pentru. Împotrivă se adoptă. Și 14 devine caduc. Trecem acum la amendamentul de compromis 2. Pentru, împotrivă, se adoptă. Trecem acum la amendamentul 19 al domnului Greh. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 20 al doamnei Rapti. S-a deschis votul pe amendamentul 20. S-a închis votul. Să respingem. 19 împotrivă, 15 pentru. Amendamentul de compromis 3 pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 22 al doamnei Rapti pentru, împotrivă, se adoptă. Trecem acum la amendamentul de compromis 4. Avem un vot pe părți. În primul rând, votăm întregul text, fără cuvintele uh, run by young people and business women. Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă. Și apoi partea, votul pe părți. Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă. Trecem acum la amendamentul 29 cu amendament oral. Cred că amendamentul dumneavoastră, doamna Comi, este pe lista de vot. Mai trebuie să explicați, cred că este clar. Este în uh, italice și litere aldine. Atunci să votăm amendamentul oral. Cine este pentru, împotrivă, se adoptă. 29 devine caduc și votăm 31. Pentru. S-a deschis votul pe 31. S-a închis votul. Se respinge. A fost un vot uh, la egalitate. 32 al domnului Balsaitis. Cine este pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul de compromis 5 pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 5 al doamnei Grec și doamnei Rapti. S-a deschis votul la 5. S-a închis votul se respinge cu 18 voturi pentru, 16 pentru. Amendamentul 10 al domnului Bușoi. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge cu un vot. Înseamnă că cineva n-a votat. Se respinge 17 împotrivă, 16 pentru. Trecem acum la alineatul 8, a, amendamentul 36. S-a deschis votul pe 36. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 34 pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 39 pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 41 al domnului Triantafilides s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 21 la 13. 43. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge 17 la 17. 38. S-a deschis votul. S-a închis votul. Tot palotaj, deci se respinge. Amendamentul 45 pentru, împotrivă se adoptă. 48 pentru, împotrivă se adoptă. Acum trecem la proiectul de aviz prin vot electronic. S-a deschis votul pe proiectul de aviz. Și s-a închis votul. Și se adoptă 33 pentru și o abținere. Felicitări doamnei Comi. Vă mulțumim foarte mult. Contăm uh, pe dumneavoastră să apărați poziția noastră în Comisia de Industrie. Vă mulțumesc, dragi colegi, pentru acest vot. Acum sper că rămâneți la următorul punct, pentru că avem o prezentare foarte importantă pentru dumneavoastră, care va fi, care va fi urmată de deschiderea unor discuții uh, de către domnul Rochefort cu privire la proiectul de aviz legat de soluționarea alternativă a disputelor. Putem să le corelăm pe cele două, pentru că vom avea o prezentare, un studiu și o analiză de raport sau o discuție de aviz și îl voi invita pe domnul Rochefort mai întâi să comenteze rezultatele studiului. Dacă nu vreți să rămâneți, vă rog să părăsiți sala în liniște. Ne-ar ajuta foarte mult pentru că vrem să ne continuăm discuțiile. Este vorba de, un, de o rezoluție privind uh, soluționarea transfrontalieră a disputelor. Vrem să mm, discutăm despre stadiul uh, discuțiilor din statele membre și uh, vrem să oferim câteva informații de context foarte importante. Acestea sunt activități pregătitoare pentru studiul pe care Comisia ni-l va transmite în curând. Cred că avem și participanți din partea Digi Sanco. Nu știu cine este. Doamna Russo. Da, v-ați cam ascuns în spate. Doamna Russo se ocupă de acest uh, dosar. O vom invita să ia cuvântul mai târziu. Este un studiu care a fost uh, făcut de o companie de consultanță, de la Civic Consulting, Uh, aveți o copie a slide-urilor, dar vom avea și o scurtă prezentare. Iar domnul Alberts, care este managing director la Civic Consulting, a făcut foarte multe studii și evaluări pentru Parlamentul European și și pentru această comisie. Dumnealui va uh, face această prezentare. O avem și pe doamna Natial, pe domnul Van Dyck și pe doamna Webehat de la Civic Consulting și dumnealor vor fi implicați în această prezentare. Vă urez tuturor bun venit! Îi dau cuvântul acum domnului Alivel pentru a face această prezentare. I was just asking whether you wanted the lights down for um, Puteți să vedeți așa slide-urile sau trebuie să diminuăm intensitatea luminii? Bine, haideți să începem. Vă mulțumim foarte mult uh, pentru posibilitatea oferită nouă de a prezenta rezultatele studiului nostru. Prezentarea cuprinde trei părți. În primul și în primul rând o imagine de ansamblu asupra soluționării alternative a litigiilor în Europa. Doi, o prezentare a actelor legislative care vizează ADR-ul și trei, necesitatea de a avea un instrument uh, juridic dedicat exclusiv ADR-ului. Și trecem acum la prezentarea primei părți. Mulțumesc! Haideți să trecem la tema discutată, soluționarea alternativă a litigilor. Ce înseamnă acest lucru? ADR-ul înseamnă uh, soluționarea litigilor prin intermediul unor in, instrumente care se desfășoară în afara in, a, instanțelor. Ne concentrăm astăzi asupra disputelor dintre companii și consumatori. În Europa am identificat peste 700 de scheme ADR. 471 au fost transmise Comisiei Europene. Asta înseamnă că respectă reglementarea ISO, reglementările ISO. Aceste scheme sunt foarte diferite, însă conțin totuși caracteristici comune care permit clasificarea lor. Care sunt aceste caracter, caracteristici? Notificarea, în primul rând, apoi putem vorbi despre scheme publice și private, putem vorbi despre diferita natura a finanțării acestor scheme, facem o diferență între scheme în funcție de uh, Uh, obligativitatea sau, din potrivă, a participării industriei. Vorbim despre diferite scheme în funcție de aplicarea lor la nivel național sau transnațional și, de asemenea, există diferențe între schemele care se, sunt uh, intersectoriale sau sectoriale. Am avut o tendință cres, crescândă în ceea ce privește utilizarea ADR-ului în Uniunea Europeană. În 2008 am avut uh, un număr de peste 500 de mii de cazuri ADR. Nu se știe exact din ce motiv avem această tendință crescândă, dar se prea poate ca factorii esențiali să fie uh, creșterea conștientizării și uh, și uh, importanța acordată de către consumatori acestui tip de scheme. De asemenea, utilizarea ADR variază în Uniunea Europeană pe hartă vedeți mai multe nuanțe. În uh, zonele acoperite cu o nuanță puternică avem o utilizare mai puternică a acestor uh, scheme. Belgia este un lider absolut cu 4,73 cazuri uh, per 1000 de locuitori, urmează mai apoi Regatul Unit și statele noi membre Uh, sunt uh, cele care folosesc foarte puțin uh, schemele ADR și Grecia se numără în această categorie. Să trecem la ADR-ul transfrontalier. Pentru a studia această, acest aspect, am studiat practic șapte scheme naționale ADR transfrontaliere și am studiat de asemenea trei rețele europene. Net, după aceea FinNet, care este un fel de rețea uh, de soluționare a litigiilor financiare și Solvit, care este o rețea care rez- rezolvă problemele cauzate de aplicarea defectuoasă a legislației europene de către autoritățile naționale. Schemele de reexaminate sunt uh, foarte diverse, pornind de la categoriile pe care le-am uh, menționat mai devreme. De asemenea, povara de spețe diferă în funcție de schema discutată. Am avut uh, diferențe între statele membre. Majoritatea acestor cazuri sau acestor scheme au fost aplicate în cadrul FinNet. Am descoperit, pornind de la aceste studii, că există bariere în ceea ce privește utilizarea ADR-ului. Avem uh, barierele de suprapunere între nivelul național și cel transfrontalier. Cele mai eh, importante bariere sunt conștientizarea scăzută a acestor scheme de către cons- consumatori și uh, companii care eh, determină aceste categorii să nu accepte utilizarea schemelor ADR. Și mai există și factori agravatori în cazul ADR-ului transfrontalier. Avem barierele lingvistice și absența consumatorilor din uh, uh, țara comerciantului. Să trecem mai apoi la schemele naționale ADR pe care le-am studiat în detaliu. Am aflat că schemele ADR în mod obișnuit nu acceptă plângerile împotriva com- uh, comercianților din alte state membre decât cele în care se aplică acel, uh, acea schemă. Care este motivul uh, pentru această situație? Lipsa jurisdicției, lipsa cunoștințelor cu privire la legea aplicabilă și, de asemenea, îngrijorările cu privire la caracterul uh, obligatoriu al deciziilor pronunțate. Există și excepții, jurisdicția voluntară. Am descoperit că în cazul uh, ombudsmanului financiar există o serie de companii care, în manieră voluntară au decis să se aplice uh, schema ADR. În Suedia s-a uh, dovedit faptul că deciziile se iau de la caz la caz, aceste decizii sunt, se iau în cazuri transfrontaliere și uh, deciziile se pronunță pe baza voluntariatului exprimat. Să trecem la la Uniunea Europeană și rețelele europene. Avem în primul rând uh, Solvit, care este un foarte important sistem IT centralizat. În cazul net ne-am dat seama că schemele ADR uh, și de asemenea consumatorii apreciază această rețea, însă din păcate această rețea nu acoperă prea bine uh, Uh, Uniunea Europeană și aceasta este o problemă persistentă în ultimii ani. În ceea ce privește ECCNet, această rețea are un rol esențial în ceea ce privește ADR-ul transfrontalier. Uh, această rețea folosește un sistem computerizat și centralizat de uh, evaluare a plângerilor. De asemenea, rețeaua reușește să depășească, să ajute la depășirea barierelor lingvistice între cei implicați. De asemenea, rețeaua intervine acolo unde nu există vreo schemă ADR și uh, lucrul acesta se întâmplă foarte frecvent din pricina faptului că sistemele uh, Uh, de obicei nu acoperă întreaga suprafață a Uniunii Europene. Mai apoi, ECC este de asemenea important pentru faptul că oferă informații și asistență cu privire la posibilitatea de a urma alte uh, tipuri de recurs în cazul frângerilor. Și acum să trecem la analiza juridică. Ce am făcut în această parte a studiului nostru, am, uh, am investigat invest, instrumentele legislative existente. Regulamentul ESCP, uh, directiva privind medierea și directiva privind hotărârile judecătorești. Am analizat aceste instrumente din punctul de vedere al uh, părții uh, domeniului juridic, din punctul de vedere al uh, impactului asupra companiilor și din punctul de vedere al impactului lor asupra consumatorilor. Ne vom referi la câteva cazuri speciale și anume cazuri în diferite state membre. E vorba despre uh, situația din Franța, Polonia, Olanda, Regatul Unit și Germania. În ceea ce privește regulamentul ESCP, acesta a fost uh, impus uh, începând cu anul 2009, directiva privind hotărârile naționale a fost transpusă integral în legislația națională a acestor state. Directiva privind medierea însă a fost transpusă doar până în momentul de față doar în Regatul Unit. Uh, în celelalte state, propunerile s-au făcut la nivelul parlamentelor naționale, dar transpunerea formală a acestei directive în legislația națională nu a avut loc. În ceea ce privește implementarea, avem o remarcă generală. De fiecare dată când instrumentele Uniunii Europene oferă o anumit, un anumit grad de discreție statelor membre, vedem că există mari diferențe între, uh, în, între modurile în care respectiva, respectivul instrument este aplicat în legislația națională. Trecem acum la utilizarea acestor instrumente de către consumatori. La nivel general, vreau să vă spun că există prea puține date pe care le-am avut la dispoziție. Aceste informații pe care le-am primit adeseori nu au fost sistematice și nu au fost clare de asemenea. În mod uh, tipic nu se făcea niciun fel de distinție între tipurile de plângeri. Prin urmare, nu a fost posibil să identificăm, uh, spre exemplu, plângerile din partea consumatorilor. În uh, concluzie, noi am hotărât că există prea puține informații care ne arată că directivele acestea sunt folosite într-adevăr uh, într-o manieră activă. Spre exemplu, în ceea ce privește directiva privind hotărârile judecătorești, în Franța am avut doar 36 de uh, solicitări de, obligare, de aplicare a acestei directive. Sau în, în Olanda, în 2010, am avut uh, doar uh, 10, 20 pardon, de uh, solicitări care uh, vizau utilizarea regulamentului ESCP. Asta se datorează faptului că consumatorii cunosc prea puține prea puțin despre aceste instrumente și se datorează de asemenea tuturor uh, vacuumurilor existente în continuare la nivelul acoperirii de către rețele. Așadar, uh, să trecem acum la deficiențele acestui cadru legislativ. În ceea ce privește regulamentul ESCP, prima problemă potențială este lipsa transparenței în ceea ce privește costurilor. Costurile care trebuie să fie acoperite de către consumator în cazul în care uh, introduce o plângere care are o valoare uh, Uh, mai mică decât pragul uh, stabilit prin lege și anume de 200 de uh, euro. Deci avem nevoie de mai multă transparență și o mai mare grad de previzibilitate al costurilor. În același timp, formularul folosit. Adeseori, acest formular trebuie să fie completat într-o altă limbă decât limba maternă a consumatorului. Și bineînțeles că astfel apar o serie de dificultăți. De ce? Pentru că multe dintre părțile componente ale acestui uh, formular uh, conțin, practic, uh, întrebări deschise. E nevoie de o completare extensivă a acelor paragrafe, uh, completare care devine uh, dificilă în cazul în care limba este una străină. De asemenea, mai există o problemă, lipsa clarității și a asiguranței juridice. Avem de-a face aici cu diferite juri, juristici jurisdicții și, prin urmare, consumatorul adeseori are prea puține informații cu privire la costul procedurii, durata procedurii și cu privire la diferitele moduri, instrumente care îi stau la dispoziție în cadrul uh, respectivului caz. Trecem la mm, directiva privind medierea. Ce am observat în cazul acesteia? În primul și în primul rând, există riscul de crearea a, uh, a două sisteme diferite un sistem pentru spețele naționale și un sistem pentru spețele transfrontaliere. Aceasta este o problemă pentru că uh, contribuie la creșterea neclarităților, ambiguităților cu care se confruntă consumatorilor, consumatorii. De asemenea, nu există standarde obligatorii cu privire la calitatea mediatorilor și mai există și probleme practice. Nu se știe cine va acoperi, va acoperi remunerarea mediatorului și nu se știe exact costul medierii. Trecem la directiva privind uh, sentințele judecătorești, care sunt uh, așadar problemele legate de această directivă. E bine, în primul uh, și în primul rând am văzut deja că impactul acestei directive este mic. Uh, nu se poate obține în cad- pe baza acestui act legislativ niciun fel de recurs op- uh, individual. De exemplu, de asemenea, există diferențe proceduare între statele membre și, de asemenea, există o mare nesiguranță în ceea ce privește costurile implicate. Trecem acum la problema comună a acestor trei instrumente diferite. Care este acest element comun? Ele presupun intervenția instanțelor. Prin urmare, aceste instrumente nu stau la baza unui sistem uh, ADR propriu-zis. O, o schemă ADR, o soluționare alternativă a litigiilor, ar trebui să înlocuiască intervenția uh, instanțelor. Dar, din păcate, pe baza actelor legislative existente în momentul de față, uh, acest, uh, aceste scheme ADR reprezintă un complement adus uh, intervenției curților. Și acum trecem la ultimul, ultima parte a prezentării uh, noastre și anume recomandările noastre. Vedem că nu avem un instrument juridic un, la nivel de Uniune Europeană cross-intersectorial. Uh, un astfel de sistem ar îmbunătăți, într-adevăr, accesul la schemele ADR. În momentul de față, aplicarea schemelor acestora este uh, diferită. Există state în care avem sisteme ADR funcționale, foarte bine funcționale, dar uh, aceste state sunt uh, mai degrabă excepția decât uh, regula. De asemenea, în statele membre, schemele existente în vigoare nu acoperă toate cazurile posibile și observăm că există comercianți care uh, spre exemplu, nu fac parte dintr-o asociație a comercianților și care tocmai din, această, uh, din acest motiv nu pot face obiectul unor scheme ADR, nu pot fi incluse în aceste scheme ADR. Deci, uh, vedem că sistemele ADR se aplică în cazurile unor sectoare care sunt foarte bine reglementate, precum telefonia mobilă, etc., dar, uh, din păcate, majoritatea sectoarelor economice nu sunt deocamdată acoperite sau nu pot fi acoperite deocamdată de schemele ADR. Dați-mi, uh, uh, dați-mi voie să vă dau un exemplu. Uh, Uh, în ceea ce privește produsele financiare, există o mare nevoie de scheme ADR, dar din păcate acest domeniu nu poate fi uh, acoperit până în momentul de față. E nevoie oare de un instrument legislativ specific pentru această problemă? Din punctul nostru de vedere, da. Considerăm că un sistem intersectorial ADR ar putea să se bazeze pe legislația existentă deja. Nu considerăm că aplicarea unor scheme transfrontaliere ADR poate fi încununată de succes în cazul în care schemele ADR nu sunt bine utilizate la nivel național. De asemenea, în momentul în care vorbim despre ADR-ul aplicat la, în cazurile transfrontaliere, trebuie să se țină cont de o serie de factori, factorii lingvistici, dimensiunea schemei, de asemenea recunoașterea schemei de către consumatori, uh, Există scheme ADR care se aplică în regiuni foarte limitate, bine delimitate la nivel de oraș, spre exemplu, și bineînțeles că această acest aspect nu îmbunătățește conștientizarea efectelor pozitive pe care aceste scheme le-ar putea avea asupra vieții consumatorilor și companiilor. În ceea ce privește uh, posibilitățile de îmbunătățire a ADR-ului, uh, din păcate, în momentul de față există în continuare temeri legate de aplicarea unor scheme transfrontaliere care ar putea influența schemele naționale. Noi considerăm că toate, toată legislația europeană ar trebui să se concentreze în special asupra rezultatelor, nu asupra factorilor existenți, s-ar putea pune accent pe schimbul de informații cu privire la bunele practici, pentru că aceste exemple de bune practici există și uh, pornind de la evaluarea acestor bune, bune, bunor, bune practici, s-ar putea îmbunătăți sistemele uh, și schemele ADR în toate statele membre. Deci există exemple pozitive într-unele state membre și uh, celelalte state ar putea uh, învăța din experiențele celorlaltor uh, state. Să vă dau câteva exemple de bune practici. Schemele ADR pot funcționa bine dacă sunt incluse în umbrela națională de organizații sau când există o serie de mecanisme care fac trimitele la ele. Și tocmai de aceea considerăm că este nevoie de un organism centralizat care să se ocupe de schemele ADR, pentru că astfel uh, consumatorii ar primi mai multe informații și ar putea beneficia de pe urma acestor uh, scheme. Acest organism ar, ar trebui să uh, Uh, facă posibilă adresarea oricăror feluri de plângeri în cazurile business to consumer. Iar acest organism ar putea avea mai apoi responsabilitatea de a transmite aceste plângeri uh, autorităților naționale sau regionale responsabile. aceste autorități ar putea mai apoi contacta comerciantul pentru a, pentru a afla dacă o soluționare pașnică, între ghilimele, a litigiului ar putea fi uh, posibilă și uh, în cazul uh, în care lucrul acesta nu ar fi posibil, s-ar putea aplica uh, instrumentele care creează schemele ADR. Haideți să vedem uh, ce se întâmplă în cazul spețelor transfrontaliere și în cazul acesta un organism centralizat este necesar. Există deja un astfel de exemplu de organi- organism centralizat și anume ECCNet și ar fi bine ca orice alt organism creat pe viitor să se bazeze pe exemplul reprezentat de ECCNet și pe experiențele acumulate de această rețea. Bineînțeles, acest organism ar putea contacta comercianții din diferitele state membre pentru a ajunge la o soluție informală. E important ca înainte de demararea procedurii formale să existe o serie de relații uh, și contacte informale care să faciliteze, faciliteze rezolvarea uh, litigiului. De asemenea, acest organism ar trebui să ofere informații cu privire la mecanismele ADR Uh, uh, existente. Însă, din păcate, acest organism s-ar confrunta cu bariera lingvistică și cu lipsul de scheme ADR. Și tocmai de aceea considerăm că uh, formularul care este folosit în cadrul rețelei ECC ar putea fi folosit de asemenea pentru a transmite toate uh, Uh, plângerile către autoritățile responsabile din statele membre. Uh, formularul ar putea fi uh, completat în engleză ca limbă unică și ar putea fi suplimentat prin sistemul informatic care ar aduce la transmiterea unor detalii avansate să vedem care este conștientizarea acestor scheme. E important să îmbunătățim gradul de conștientizare a schemelor ADR. Uh, și uh, în acest context e drept publicitatea uh, făcută acestor scheme ar ajuta, însă nu ar fi suficient acest instrument. Și tocmai de aceea noi considerăm că pentru creșterea gradului de conștientizare ar trebui mai întâi de toate să îmbunătățim schemele ADR existente și să creăm o infrastructură ADR în adevăratul sens al cuvântului în diferitele state vedem că în statele în care există un sistem uh, de soluționare alternativă a litigiilor, gradul de conștientizare a acestor instrumente este mult mai mare. Deci, odată ce sistemul funcționează, consumatorii vor afla despre el. Odată ce sistemul există, bineînțeles că pot uh, fi luate o serie de alte măsuri pentru îmbunătățirea gradului de conștientizare, însă baza, și anume îmbunătățirea sistemului, este esențială. Și acum trecem la ultimul slide. Nu trebuie să uităm, bineînțeles, problema resurselor financiare. Am găsit uh, o serie de scheme care funcționează foarte bine sau funcționau foarte bine, dar au trebuit să fie oprite din lipsa de resurse financiare. Tocmai de aceea, statele membre ar trebui să ofere, ofere o finanțare durabilă pentru aceste scheme, în special atunci când vine vorba despre cazurile transfrontaliere, care implică costuri mai mari din pricina barierei lingvistice. Există o serie de modele cu privire la finanțarea durabilă a schemelor ADR. Această finanțare se poate face atât de către stat, cât și prin uh, intermediul impunerii unei taxe uh, Uh, care trebuie să fie achitată de către companii. Uh, această taxă este un uh, instrument foarte bun pentru că practic obligă companiile să, să conștientizeze importanța soluționării alternative a litigiilor și, bineînțeles, să utilizeze acest instrument în cazul în care este nevoie. De fapt, există deja scheme care funcționează pe această uh, bază și care funcționează foarte bine. Însă, bineînțeles, nu în ultimul rând, uh, Uh, important este, uh, importantă este garantarea independenței, indiferent de tipul de finanțare ales de către statele membre. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Mulțumesc foarte mult pentru acest studiu extrem de util. Acum am o mică dilemă din cauza timpului uh, disponibil și o să mă consult cu raportorul pentru că intrăm și în timpul domniei sala. Domnul Roșfor e aici și mă întreb dacă ar dori să răspundă la concluziile studiului sau să prezinte uh, propriul său raport care, bineînțeles, acoperă și o parte din aceste subiecte. Și apoi vom discuta și cu raportorii din umbră, care pot să facă observații uh, referitoare la ambele uh, rapoarte și apoi Doamna Russo este și ne prezent aici, deci avem foarte multe de discutat în 25 de minute, dar sunt convins că facem acest lucru. Este toată lumea de acord să discutăm despre ambele lucruri în, în paralel, mie mi se pare logic. Bun, atunci domnul Roșfor va vorbi primul și uh, văd că domnul Fox este aici din partea ECR, domnul Cendefis și orice alt deputat care dorește să uh, comenteze, domnul Hans-Peter Mayer nu-mi dau seama dacă este aici, deci nu știu dacă e cineva de la PPE. Văd că domnul Juvan e aici. Dar, domnule Roșfor, vă dau cuvântul. Domnule președinte, aveți dreptate. Din motive de timp voi face prezentarea acestui raport și voi integra în această prezentare câteva comentarii uh, referitoare la studiul care ne-a fost prezentat. Trebuie să vă spun încă de la început că este un studiu extrem de interesant și, și foarte util. Când lucrurile sunt în același timp interesante și utile, este excepțional. Pentru colegii mei trebuie să stabilim un context general. Este un raport de aviz cu privire la litigiile de consum în atenția Comisiei Jurii care are o perspectivă mai largă asupra mecanismelor ADR decât simplele aspecte de protecție a consumatorului. Aș vrea acum să fac legătura cu studiul prezentat. Vedem că aceste mecanisme ADR funcționează, funcționează chiar uh, tot mai mult și cred că studiul confirmă că trebuie să mergem uh, în direcția Comisiei în sensul încurajării ADR-urilor să funcționeze și mai bine și vom avea o propunere legislativă până la sfârșitul lui 2011 și în această privință, așa cum consideră și Comisia, trebuie să fie un uh, domeniu prioritar al Single Market Act care este în dezbatere care trebuie să fie prioritățile. Cred că studiul le-a arătat clar și uh, suntem uh, cu toții conștienți de acest lucru. Prima prioritate este să acoperim lacunele actuale, geografice și sectoriale. Și în această privință trebuie făcute toate eforturile de stimulare și motivare. Consider că diversitatea sau diferențele în ceea ce privește ratele de folosire a ADR uh, pune probleme. Franța nu este tocmai bine poziționată, deși are o tradiție în, destul de puternică în, în uh, protecția consumatorului. De aceea trebuie să întărim acoperirea geografică și sectorială a tuturor elementelor care ar putea face parte din uh, mecanismele uh, de soluționare alternativă a litigiilor. Acum haideți să încercăm să intrăm în uh, mai multe detalii. Studiul uh, arată cât de mare este diversitatea cazurilor uh, ADR. Există 750 de cazuri inventariate, dar există și multe altele. Studiile ne spuneau că nu existau foarte multe informații disponibile și de aceea trebuie să continuăm să colectăm informații statistice și reglementare. Cred că trebuie să elaborăm o cartă europeană unică în care să, se, uh, să fie consacrate ADR-urile. O cartă nu înseamnă un regulament, înseamnă o organizare a ideilor care țin de aceste mecanisme ADR. Cred că ar trebui să ne gândim și la capetele de uh, capitole din această carte. Ar fi trei categorii. Ar fi capitole care trebuie să fie simple și care trebuie să fie ușor de înțeles uh, de cei care se ocupă de ADR-uri și pentru parlamentari. ADR-urile sunt instrumente eficiente și, în general, rapide și probabil că aceasta este principala virtute a mecanismelor ADR. Este o formulă rapidă, practică și eficientă. Trebuie să recunoaștem acest lucru. În general, spunem că există o oarecare echitate în această procedură ADR, lucru care este fundamental pentru că dacă nu ar exista echitate, acest sistem s-ar prăbuși, pentru că ADR-urile sunt o formă alternativă de soluționare pe calea judecătorească și dacă nu ar fi uh, așa, oamenii ar prefera să ajungă la instanță. Apoi există un caracter contradictoriu, valabil pe peste tot. Libertatea, adică caracterul facultativ, pentru că uh, ADR-urile sunt un demers extrajudiciar și atunci nu există nicio contradicție în a dori extinderea câmpului de aplicare a acestor mecanisme, pentru că până la urmă este un mecanism uh, la libera alegere a oricărui actor. Orice actor implicat are libertatea să meargă în instanță în orice moment și asta face diferența între ADR-uri și procedurile judecătorești. Grupul meu, dar cred că nu este singurul care se interesează, consideră că proporționalitatea deciziilor și costurilor este un element esențial, mai ales pentru IMM-uri. Și cred că din acest punct de vedere este important să uh, înscriem acest aspect și în ADR-uri. Acestea sunt primele observații ale mele care cred că întrunesc consensul. A doua parte a informațiilor Uh, se regăsește în raport pe care ați avut ocazia să-l citiți. Eu propun niște opțiuni simple pe care putem să le dezbatem și uh, pe care probabil nu toți uh, le acceptă 100%, dar sper să ne putem pune de acord, pentru că aceste puncte sunt foarte importante. În primul rând se pune problema transparenței și necesității de a publica rapoarte anuale. De altfel, în uh, prezentările dumneavoastră și în studiul realizat ați menționat aceste lucruri. Trebuie să vă spun că, de altfel, în raportul meu sunt un pic cam timid și nu merg prea departe. Eu nu spun uh, cum trebuie făcute aceste rapoarte anuale, doar mă mulțumesc să spun că sunt necesare. Dumneavoastră, în studiu, ați spus că există o mare diversitate. În unele ADR-uri se face referire la întreprinderi specifice. În alte astfel de proceduri, uh, demersul este unul mai general. Dar trebuie să vedem dacă avem nevoie de cazuri concrete sau de anumite lucruri care să ne ajute să colectăm informații. Așa stau lucrurile în cea mai mare parte a cazurilor și cred că este nevoie de servicii gratuite. Cred că nu trebuie să ne învârtim în jurul cozii. Uh, toți uh, actorii cu care m-am întâlnit, marile companii, asociațiile de consumatori, sunt pentru caracterul gratuit și uh, toată lumea consideră că acest caracter gratuit accelerează procedura. Nu cred că trebuie să căutăm uh, nod în papură pentru a descuraja recurgerea la ADR-uri. Al treilea punct este cel final și se referă la faptul că există foarte multe dezbateri în curs. De aceea am integrat aceste dezbateri în acest raport și aștept cu interes uh, părerile colegilor mei și uh, ai colegilor, ai raportorilor fictivi din Comisia IMCO. În primul rând, este vorba de diversitatea mediatorilor. Cred că ADR-urile trebuie să fie realizate de uh, mediatori care vin din domeniul corporatist, dar și din uh, asociațiile de consumatori. Și de aceea este nevoie de competențe. Oamenii care acționează, care se implică în ADR-uri și care emit decizia de arbitraj trebuie să fie persoane competente. Și de aceea fac două propuneri. În primul rând, ar trebui să existe o formare a mediatorilor. Știu că acest lucru nu este ușor, mai ales pentru asociațiile de consumatori care consideră că au nevoie de timp pentru a organiza această formare. Dar măcar putem să ne gândim la finanțarea sa. Am putea să ne gândim și la o instituire a certificării de calitate care să fie acordată de uh, ISO 9001. Apoi, uh, independența este un aspect important. Uh, mediatorii trebuie să fie imparțiali și cred că în studiul dumneavoastră vorbiți despre independență. Mă bucur că în raportul său principal doamna Wallis folosește termenul independență. Acum uh, nu vreau să ne certăm pe termeni, dar independența este un termen mai puternic decât imparțialitatea. Asta înseamnă că mediatorul are o Uh, distanță mai mare de uh, compania respectivă sau de domeniul sau de activitate. Iată, acestea sunt principalele mele puncte. În ceea ce privește litigiile transfrontaliere, acesta este un punct complicat. Este complicat să se organizeze un sistem transfrontalier uh, uh, suplimentar, având în vedere că lucrurile încă nu sunt așezate. Trebuie ca sistemele de ADR clasice să se deschidă unei practici transfrontaliere Uh, chit că asta ar presupune un număr unic european, un ghișeu unic sau un portal unic european. În concluzie, trebuie să vă spun că este clar că o organizare eficientă și bine concepută a ADR-urilor nu trebuie să împiedice eficacitatea uh, sistemelor de uh, recurs colectiv. Și dacă îmi dați voie, la final aș dori să mă adresez comisiei și să-i fac o mică sugestie. Poate ar trebui să insistăm mai mult asupra formulării. Uh, se spune că oamenii nu știu ce înseamnă ADR, dar uh, în franceză sau în alte limbi acest termen are o conotație negativă. Este o formă alternativă, dar alternativă la ce? Consumatorii nu știu la ce este această alternativă. Cred că ar trebui să găsim o denumire mai dinamică, să spunem soluționare amiabilă a litigilor. Ar fi mai clar. Sau mediere a litigilor de mm, protecția consumatorilor. Și cred că ar fi mai simplu pentru firme și pentru utilizatori. Ar fi mult mai clar. Mulțumesc, domnule președinte. Well, thank you very much uh, for a... Mulțumesc foarte mult pentru o reacție foarte cuprinzătoare. Am citit și notele dumneavoastră și cred că este foarte bine că cercetarea se uh, complementează cu ceea ce solicitați dumneavoastră. În ceea ce privește ideile pe care le aveți uh, referitor la carta, Ehm, m-a uluit faptul că instrumentul legislativ trebuie să se concentreze mai mult pe rezultate decât pe aspectele procedurale și văd că asta se conformează și cu abordarea dumneavoastră. Văd că domnul Maier nu este aici, având în vedere că trebuie să trecem la uh, raportorii din umbră, așa încât o să o rog pe doamna Weiler să vorbească și... Uh, după aceea va intra domnul Maier și domnul Fox și pe urmă vom vedea dacă putem concluziona discuția. Doamna Weiler. Da. Vă mulțumesc, domnule președinte. Cred că părerile noastre nu sunt chiar atât de divergente, dar cu toate acestea am, un, am câteva întrebări. ADR-ul, cum a arătat și studiul, este utilizat pe scară largă acolo unde sistemul uh, funcționează uh, și asta deoarece sistemul este rapid, este nu neapărat deschis, dar uh, funcțional. Utilizarea acestor, acestor scheme este benefică atât pentru consumator cât și pentru companii. Și eu vreau să vă întreb dacă aveți experiențe și de genul public to business în uh, Germania există o serie de litigii ce implică autoritățile naționale și uh, în Germania, tocmai din pricina cazurilor recurente de acest gen, avem o schemă care funcționează uh, pe principiul public to business. În al doilea rând, N-am înțeles neapărat dacă avem într-adevăr nevoie de o propunere legislativă. Uh, Multe dintre persoanele pe, cu care am discutat uh, spuneau că propunerile cadru din partea Comisiei ar fi suficiente. Prin urmare, n-ar fi necesar neapărat un act legislativ specific. Însă mi-ar plăcea ca, în cazul în care acest instrument uh, este propus într-adevăr, uh, propunerea să se bazeze pe consensul între instituțiile europene. Însă, bineînțeles, ar fi dificil de implementat un astfel de sistem uh, sau un astfel de act legislativ în acele state în care schemele ADR nu există, spre exemplu Bulgaria. Bulgaria. Uh, în al treilea rând, uh, vreau să vă întreb dacă baza de date a Comisiei este suficientă. Avem suficiente informații din statele membre sau nu? În orice caz, cred că pe cale electronică numărul de date ar trebui, transmise ar trebui să crească. Următoarea întrebare. Dumneavoastră propuneați un act legislativ și în același timp un, o cartă europeană pe această temă. Ei bine, mie mi se pare că aici avem de-a face cu un paradox. O carte europeană, într-adevăr, sună bine, însă dacă e să ne gândim la această cartă, uh, nu, nu înțeleg, dumneavoastră o propuneți ca, uh, ca un fel de parte integrantă a, act, a actului legislativ sau doriți ca această cartă să fie separată. În ceea ce privește formarea, standardele, sunt de acord cu dumneavoastră, avem nevoie de ele, avem nevoie și de o identitate independență financiară și o disponibilitate acordată consumatorilor, însă dumneavoastră spuneați că totul ar trebui să fie gratuit, dar această procedură nu este gratuită în sine. Trebuie să fim mai clari accesul la această schemă ar trebui să fie gratuită în cazul consumatorilor și nu în cazul companiilor. Deci haideți să clarificăm toate acestea. De asemenea, trebuie să ținem cont de faptul că și statul poate fi implicat în finanțarea acestor uh, scheme. Spre exemplu, dacă în Bulgaria nu avem scheme ADR, poate că ar trebui să obligăm statul să impună astfel de scheme. Uh, și deci, în ceea ce privește costurile. Cine e să le acopere? În ceea ce privește voluntariatul, da, mi se pare foarte important acest uh, caracter voluntar. De asemenea, mi se pare important ca în cadrul procesului uh, să se procedeze pe etape. În fiecare etapă a acestui proces de ADR ar trebui să fie posibilă uh, implicarea instanțelor. Vorbeați despre sigla de, de calitate europeană, da, într-adevăr, este importantă din punctul meu de vedere, poate ar trebui să planificăm aplicarea acestei sigle și la nivelul ADR-ului. În Germania, și acum apropiu de final, avem uh, un, o apropiere puternică între sectorul public și sectorul privat. Există de asemenea, mediatori foarte buni în Germania, e drept formarea lor ar putea fi întotdeauna îmbunătățită, însă Uh, în ceea ce privește organismele de care vorbeați uh, dumneavoastră, da, organismul centralizat e important în cazul uh, cazurilor transfrontaliere, dar în cazul litigiilor naționale nu mi se pare că ar fi nevoie de un organism central, de un ghișeu unic. Autoritățile locale se pot descurca de unele singure. În ceea ce privește acest raport, cu siguranță îl vom mai discuta până la finele anului și poate pe parcursul uh, acestor discuții am avea nevoie de o traducere în toate limbile europene, cel puțin, dacă nu a întregului raport, cel puțin a unui rezumat al uh, acestui raport prezentat de către colegii de la, de la Civic Consulting. Da, vă mulțumesc, domnule președinte. Uh, va trebui să plec la o altă ședință, însă asistenta mea va rămâne aici și mă va informa cu privire la cele discutate. Câteva comentarii. Colegul Rochefort a prezentat un raport foarte bun, sunt într totul de acord cu domnia sa, după cum spunea și antevorbitoarea, doar câteva comentarii. Uh, conștientizarea acestor proceduri este esențială. Dacă procedurile nu sunt cunoscute, n-are niciun sens să le, să le uh, sprijinim. În ceea ce privește regulamentul ESCP, ne dăm seama că acesta nu este cunoscut în Germania nici măcar de către instanțe. Deci, practic, valoarea adăugată adusă de acest regulament este minimă. În, în al doilea rând, baza de date a Comisiei nu este suficient de bine elaborată. Este mult prea complicată de asemenea. Ar trebui să avem mai puține site-uri web, mult mai ușor uh, accesibile utilizatorilor de nivel mediu. Deci trebuie să decomplexi complexificăm, dacă îmi permiteți, aceste uh, sisteme, aceste site-uri web, astfel încât utilizatorii medii de nivel mediu să le poată utiliza. De asemenea, există aspecte pe care trebuie să le transformăm în uh, Uh, formulări mult mai concrete. În calitatea mea de jurist, bineînțeles, îmi doresc ca definiție să, definițiile să fie foarte, foarte clare, astfel încât ele să nu genereze la rândul lor uh, litigii. De asemenea, trebuie să implicăm în discuție companiile, IMM-urile și companiile mari de asemenea. Trebuie să facem o diferență între aceste tipuri de companii și să acționăm în funcție de caracteristicile lor. De asemenea, independența este importantă, competența de asemenea, însă acumularea de competențe, abilități și trebuie să ținem cont de faptul că ne dorim mai mulți mediatori, nu doar câțiva în uh, fiecare stat uh, membru. Ei bine, când vine vorba de competențe, trebuie să ne întrebăm cine plătește pentru formările acestea, pentru că ele costă. Prin urmare, considerăm, consider că o combinare între definiții, competențe și costuri ar trebui să fie realizată. În ceea ce privește costurile procedurilor, o altă problemă ce persistă. Dacă procedurile sunt uh, gratuite, adeseori ele nu sunt utilizate sau sunt desconsiderate. Aceasta, este, această atitudine e în natura omului. Uh, Uh, dacă am introduce un prag de 20-50 uh, de euro, oare nu uh, am reușit să obținem mai multe rezultate? Haideți să introducem un fel de taxă, la fel ca și în cazul procedurilor în instanță. Um, oare această taxă va reuși într-adevăr să, să fundamenteze acea siglă a gar- garanției uh, europene? Uh, și mai există, într-adevăr, alternativa din instanță și anume cel care pierde litigiu plătește, uh, cel care câștigă nu, nu plătește și aceasta este o alternativă. Eu nu sunt de acord cu uh, obligativitatea achitării notei de plată de către companii, indiferent de, uh, fapt, indiferent de rezultatul litigiului. Nu mi se pare uh, corect. Mm ar fi de-a dreptul paradoxal ca cei care câștigă litigiul să fie obligați uh, să plătească costurile procedurii. Sunt uh, uh, sigur că vom mai discuta acest aspect pe viitor, aștept cu nerăbdare acest, această discuție. Dar, în orice caz, baza reprezentată de raportul domnului Rochefort este una solidă. Mulțumesc! Um, Bun, acum să spun cum stăm cu intervențiile, pentru că sunt mulți colegi interesați care vor să discute pe marginea dezbaterii. Domnul Fox urmează, pentru că este raportor din umbră pentru ECR, apoi doamna Styler, domnul Jovan, care dorește uh, să aibă, sper eu, un uh, comentariu foarte scurt și concis, pentru că mai avem și alte lucruri de discutat. Domnul Trantafilis va urma după domnul Fox, doamna Rapti dorește să intervină de asemenea și Uh, cu cât uh, durează mai mult intervenția noastră acum, uh, cu atât mai puțin timp veți avea pentru raportul pe care îl aveți de făcut. Domnul Fox. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc Comisiei pentru această prezentare extrem de interesantă și utilă și mulțumesc și domnului Roșfor pentru activitatea domniei sale. Această idee centrală a unor linii directoare conținute într-o carte, sunt, mie mi se pare că este o abordare foarte bună. A vorbit despre un sistem pragmatic și eficient și opțional și sunt perfect de acord cu asta. Ca reacție la uh, ceea ce a spus doamna Maier uh, legat de costuri, cred că supraestimați problemele, doamnă Maier. Uh, pentru că un sistem ADR care funcționează este benefic pentru sectorul de afaceri. Și experiența din Regatul Unit este că, în primul rând, ar trebui să fie uh, gratuit, pentru că altfel consumatorii nu-l vor uh, folosi și chiar nu cred că va exista problema unei uh, supraîncărcări a sistemului de către oameni care fac plângeri și vole. Pentru că în, dacă aplicăm această măsură, peste 5 ani vom constata că foarte mulți oameni folosesc acest sistem ADR și nu mai recurg la instanță, ceea ce mie mi se pare un beneficiu. Deci, în loc să introducem aceste taxe inițiale care va, vor opri procesul, Cred că ar trebui să avem un sistem gratuit pentru consumator, pentru că altfel el nu va putea fi folosit. Uh, un alt uh, aspect unde nu sunt de acord cu domnul Roșfor este uh, alinatul 3 din avizul domniei sale. Acolo vorbește despre existența unui sistem um, eficient de recurs, care este esențial. Știe că nu sunt de acord cu domnia sa în, uh, din acest punct de vedere, pentru că și eu și doamna Rapti avem o părere diferită. Uh, aș dori să întreb secretariatul dacă poate să analizeze traducerea în limba engleză a alineatului 3, pentru că este absolut uh, o tâmpenie. Uh, în franceză sună mult mai bine, dar în engleză acest alinat 3 nu are niciun fel de logică. Sunt de acord cu domnul Rochefort că acest sistem național, că sistemele naționale trebuie să se coordoneze atunci când iau în calcul disputele transfrontaliere, dar cred că nu ar trebui să creăm încă un organism care să supravegheze acest lucru. Deci, cred că ar trebui să fim cât mai prudenți în această privință și uh, poate că un site accesibil în toate limbile ar fi cea mai bună abordare, dar cred că trebuie să evităm uh, birocrație uh, birocrație inutilă. Uh, într-adevăr, trebuie să avem și proporționalitate. Vrem să fim siguri că toți consumatorii știu de existența acestui sistem, dar nu vrem să uh, încărcăm IMM-urile cu costuri uh, nedorite. Mulțumesc încă o dată domnului Roșfor pentru un raport foarte bun. Mulțumesc, domnule Fox. Ați spus la început că prezentarea a fost uh, din partea comisiei, dar nu a fost așa, a fost din partea consultanților noștri, deci uh, să fim siguri că ne asumăm meritele și că noi am plătit pentru acest uh, studiu. Domnul Trentafelidis. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să Mulțumesc uh, autorilor acestui uh, studiu și să mulțumesc și raportorului. Noi considerăm că aceste mecanisme ADR reprezintă un instrument important pentru protejarea consumatorului și, bineînțeles, este dificil ca acești consumatori să facă față diverselor sisteme existente în Europa. Deci, cred că ar trebui să avem un model pentru aceste scheme ADR. Și trebuie să promovăm mai mult aceste mecanisme, pentru că oamenii nu le folosesc foarte des. Și de aceea nu sunt obișnuiți cu acest tip de practică. Trebuie să ne asigurăm că avem și acest recurs colectiv pentru consumatori și consumatorii trebuie să poată rezolva disputele cu uh, companiile la costuri cât mai scăzute, pentru că asta va crește nivelul de încredere al consumatorului și va crește și solicitarea de produse online și în viața de zi cu zi. Uh, în majoritatea uh, statelor membre există în continuare dificultăți în ceea ce privește accesul la acest tip de mecanism și consumatorii au senzația că nu obțin satisfacție prin aceste sisteme deja existente. Trebuie să ne asigurăm că Comisia va face într-adevăr eforturi de a crește protecția consumatorului în Uniunea Europeană prin acest tip de sistem. Mulțumesc foarte mult! Bun, deci aș dori o contribuție uh, succintă de la doamna Styler, domnul Juvan și doamna Rapti, apoi uh, vom reveni la uh, raportor. Doamna Styler. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc uh, autorilor raportului și raportorului nostru. Să fiu foarte subțintă. Ceea ce este interesant când analizăm situația țărilor, am zis uh, Bulgaria are zero mecanisme ADR și Germania are 203. Și la pagina 28 listați numărul de cazuri cu scheme mari. Pe de o parte avem ombudsmanul financiar din Regatul Unit, dar nu avem statisticile pentru echivalentul, pentru omologul din uh, Germania pentru autoritatea de supraveghere financiară. Deci uneori când analizăm aceste scheme pentru a vedea cum funcționează, este dificil să facem comparații între diversele jurisdicții. Dar eu vreau să pun o întrebare legată de Uh, subiectii care sunt uh, folosiți, care apar în acest uh, scheme ADR. La pagina 36 dați exemplul ombudsmanului financiar din Regatul Unit care acționează prin PayPal și care a spus că PayPal a intrat voluntar în această schemă pentru a acoperi costurile. Deci acesta este un exemplu foarte bun despre activități transfrontaliere. Apoi, în ceea ce privește accesul la justiție, Domnul Fox a vorbit despre cazul Regatului Unit și domnul Mayer vorbea de uh, costuri, dar cred că este important în acest uh, în această dezbatere ca uh, nimeni să nu fie discriminat și toată lumea să aibă acces la aceste mecanisme alternative de rezolvare a disputelor. Mulțumesc, domnule președinte. Um. Domnule președinte, Soluționarea amiabilă a litigiilor este profitabilă pentru toți. Mai multe proceduri complicate în instanță, proceduri mai ieftine și, în fine, sentimentul că ieșim din această logică a confruntării în care este un câștigător și un perdant. Cred că suntem cu toții de acord asupra teoriei. Dar am de pus cinci întrebări domnului Rochefort. În primul rând, vă mărturisesc că nu înțeleg foarte bine articularea între alineatul 1 și alineatul 6. Ori cerem o propunere legislativă, ori facem o cartă. Nu înțeleg uh, prea bine dualitatea celor două propuneri, așa cum a spus și dumneavoastră, doamnă. În al doilea rând, aș dori să mă refer la eticheta de calitate. Ce criterii ar fi utilizate, cum s-ar unifica această etichetă, având în vedere diversitatea procedurilor despre care am vorbit. În al treilea rând, aș dori să mă refer la articularea între aceste proceduri amiabile și recursurile colective. Vorbeați despre acest lucru în raport, dar cred că ar fi interesant să insistăm un pic asupra faptului că recursurile colective trebuie să fie recursul de ultimă instanță după ce nu s-a ajuns la o soluționare amiabilă. Acestea nu sunt pe același nivel. Cred că trebuie să arătăm importanța recursului la mediere și doar dacă acesta eșuează vom apela la recursuri colective. Al patrulea punct se referă la responsabilizarea companiilor. Cred că trebuie să obligăm companiile să îi informeze pe consumatori cu privire la, la aceste măsuri de recurs și nu cred că trebuie să lăsăm acest lucru doar la latitudinea camerelor de comerț a autorităților publice. Și în fine, sunt de acord cu colegii care spun că sistemul trebuie să fie gratuit gratuit, astfel încât să îi motiveze pe consumatori să îl folosească. Mrs. Rapti. Doamna Rapti. Mulțumesc, domnule președinte. Am solicitat să intervin pentru că mi s-a părut că cele două rapoarte uh, vor fi discutate împreună. Ultimul vorbitor Uh, poate ar fi bine să nu vorbesc acum pentru că o să-mi prezint și eu uh, raportul și poate pot să vorbesc atunci. Cum credeți noastră că e mai bine, domnule președinte? Cred că raportul noastră va avea o discuție separată. Deci, deocamdată discutăm raportul domnului Rochefort și uh, mecanismul ADR împreună. Bun, atunci cred că o să continui. La ce mă gândeam eu o rezolvare alternativă a disputelor și uh, recursul colectiv merg mână-mână. Tocmai de aceea mă gândeam că am putea să analizăm uh, împreună cele două rapoarte. Dar, pe de altă parte, e corect și ceea ce spuneți dumneavoastră, pentru că ar trebui să facem o separare între cele două subiecte. Eu tocmai vin de la o audiere care a fost o inițiativă în ceea ce din partea Comisiei uh, Libe pe uh, recursul colectiv. Și în acea audiere, acest uh, recurs colectiv și mecanismele ADR păreau să fie foarte strâns legate. Domnul Jovan a deschis mai devreme ideea despre cât de departe se poate merge cu mecanismele ADR și care sunt diferențele între ADR și uh, recursul colectiv. Și tocmai asta am discutat în cadrul uh, audierii noastre. Cred că accesul liber la ADR este extrem de util. Totuși, domnul Maier a spus un lucru care mi s-a părut interesant. Orice poate fi obținut pe gratis este subestimat de către consumator, pentru că consumatorul are senzația că nu este atât de util. Uh, gratuitatea este utilă pentru consumatori, în special pentru cei care sunt săraci. Mm, cred că ADR-ul este un mecanism extrem de util, dar cred în același timp că pentru a sprijini ADR-ul trebuie să existe și sisteme de recurs colectiv Văd că președintele a început să se agite un pic, așa încât o să mă opresc aici și îmi păstrez restul observaiilor pentru propriul meu raport. Mulțumesc foarte mult! Aș dori acum să-i dau cuvântul doamnei Ruso. Îmi pare rău că nu avem foarte mult timp, dar poate doriți să faceți câteva observații și apoi domnul Anibal, dacă dorește să uh, intervină și o să mă întorc după aceea la domnul Roșfort. Deci, uh, domnul, doamna Ruso, în primul rând. Mulțumesc, domnule președinte. O să fiu foarte concisă pentru că nu avem foarte mult timp la dispoziție și eu doreau să-i mulțumesc domnului Alver pentru prezentarea raportului Raportul uh, se bazează pe activitatea DigiSanco de anul trecut și uh, oarecum aprofundează analiza și sprijinim concluziile trase de acest raport, în special în ceea ce privește necesitatea de a avea un instrument juridic la nivelul UE atât pentru ADR-urile naționale, cât și pentru cazurile de uh, um, ADR-uri transfrontaliere. Acestea fiind spuse, o să să mă opresc la domnul Roșfor și la proiectul său de aviz și aș dori să-i mulțumesc pentru um, acest raport și pentru toate contribuțiile care s-au făcut și trebuie să spun că uh, acest raport este în legătură cu ceea ce este pregătit de comisie și avem intenția să, uh, să supunem o propunere de directivă pe ADR-uri și vom, uh, ne vom gândi la aceste adereuri pentru că nu știm dacă este neapărat acest termen pe care îl vom folosi pentru că trebuie să fie un termen valabil din punct de vedere juridic, deci ar putea să schimbăm numele așa încât vom ține cont de remarca dumneavoastră și uh, propunerea noastră de directivă intenționează să construiască pe sistemele deja existente în statele membre, deci uh, lucruri care, care s-au spus deja de mai multe ori că nu vom da deoparte lucrurile care funcționează în statele membre, ci vom încerca să uh, umplem golurile, cum se spune. Deci să avem mecanisme de ADR în teritoriile și în sectoarele unde acestea nu există. Deci, uh, tocmai în acest spirit suntem uh, pe linia a ceea ce este sugerat de către raportor. În ceea ce privește carta cu principiile pentru ADR-uri, putem să reflectăm, să ne gândim la ideea de a avea o cartă ca instrument legislativ care detaliază mai mult principiile care stau la baza ADR și putem uh, să includem această carte printre instrumentele legislative. În ceea ce privește principiile, suntem perfect de acord cu cele enumerate în proiectul de raport. Uh, în ceea ce privește problema gratuității pentru consumator, am ascultat cu atenție observațiile domnului Maier, doamnei Rapti și doamnei Maier și noi credem că este important să garantăm gratuitatea pentru consumator, dar în același timp am putea să avem uh, un cost care ar trebui să fie plătit de consumator. Nu un cost foarte mare, un cost simbolic, dar astfel încât consumatorul să aibă sentimentul angajării în acest litigiu. În ceea ce privește problema care apare în raportul domnului uh, Rochefort și noi considerăm că propunerea de ADR-uri trebuie să se limiteze la litigiile de consum pentru că acestea au niște caracteristici uh, particulare și uh, sunt vizate tocmai de propunerea noastră. În ceea ce privește problema comerțului online și comerțului transfrontalier, suntem perfect de acord cu ideea de a avea o platformă, un portal internet uh, și iau notă de intervenția domnului Fox, care a spus că nu ar trebui să avem o structură nouă la nivel uh, european care să se interpună între ceea ce există deja la nivel național și consumator, deci să avem, cum spuneam, o platformă pentru uh, rezolvarea alternativă online care să acopere disputele transfrontaliere pe internet și care să fie un soi de platformă care să favorizeze interconectarea uh, Uh, sistemelor ADR stabilite la nivel național. Deci am, stabilit, am înființat această platformă bazându-ne pe experiența pozitivă existentă deja în cadrul sistemelor um, uh, rețelei uh, de centre pentru consumator, rețele europene de centre pentru consumator și ar exista deci un portal unic pentru consumator care ar fi îndreptat către ADR-ul potrivit pentru cazul său. Suntem de acord de asemenea cu poziția luată de domnul Roșfor în, uh, în raportul său. Comisia are intenția să adopte o propunere de regulament pentru înființarea unei platforme online și în același timp am avea o propunere de directivă pentru ADR-uri. Este de asemenea importantă problema informării. Este extrem de important să existe niște dispoziții legislative care să asigure informarea clară a consumatorului și uh, avem într-adevăr o bază de date uh, la nivelul comisiei, dar va trebui să avem uh, un salt calitativ față de asta, pentru că data noastră, baza noastră de date este mai degrabă un registru nominal cu sistemele ADR existente în cadrul Uniunii Europene. Apoi, în ceea ce privește problema calității, este o problemă interesantă și în ceea ce privește recursul colectiv, am luat uh, notă de toate intervențiile de până acum și, dacă îmi veți da ocazia, uh, voi reveni uh, cu amănunte în dezbaterea care va urma. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc foarte mult pentru că ne-ați spus la ce lucrați în acest moment. Cred că vedem uh, clar uh, importanța acestei munci strategice în această etapă. Subliniez că acesta este un aviz pentru Comisia pentru Afaceri Juridice uh, care a fost deja de acord că toate aspectele legate de protecția consumatorului vor cădea în sarcina noastră. Deci, nu mai avem foarte mult timp la dispoziție. Domnule, aveați observații specifice de făcut înainte să-i dau cuvântul domnului Roșfor? Like... Da, aș vrea să comentez pe scurt la, cu privire la întrebările care ne-au fost adresate. Prima întrebare era dacă avem uh, studii legate de schemele de ADR publice. Nu, aceasta nu a făcut parte din mandatul nostru. Apoi s-a pus problema bazei de date a Comisiei. Cred că în uh, configurația actuală această bază de date este pentru experții uh, consumatori, este adresată consumatorilor trebuie să ne întrebăm dacă un uh, website centralizat um, ar fi uh, adecvat și nu unul la nivel național. Apoi se punea întrebarea legată de standarde și de competențe în ADR. Este foarte interesant. Când am făcut studiul pentru comisie în 2009 și acum în acest studiu, problema competenței ombudsmanului european, de fapt, nu este o problemă. Există scheme existente care par să funcționeze bine. Există standarde în recomandările comisiei care sunt disponibile și cred că elementul important este că aceste standarde nu sunt foarte practice practice. Foarte multe scheme ADR nu știu dacă se conformează sau nu cu recomandările, pentru că acestea sunt formulate la un nivel destul de abstract. Deci cred că ar fi bine să existe niște linii directoare practice care să le sprijine mm, pe schemele de ADR. În ceea ce privește competențele, aceasta nu pare să fie o problemă foarte mare, mare pentru operatorii economici. Apoi s-a pus întrebarea legată de costuri. Există mai multe modalități de a aborda această problemă. Există argumente pro și contra, dar uh, schema de măsuri uh, trebuie să fie una sustenabilă. Acestea sunt uh, răspunsurile mele ați spus că este nevoie de instrumente legislative și cred că ar trebui să avem uh, trei întrebări principale și anume, dacă există probleme de aplicare pentru consumatori, răspunsul este clar da. ADR este un instrument bun? Aceasta este a doua întrebare și răspunsul este absolut da. Iar a treia întrebare este dacă ADR se va dezvolta pe cont propriu, astfel încât uh, consumatorii să aibă șanse să găsească o schemă de ADR în alte state membre ei bine, răspunsul este că, din experiența ultimia, ultimilor ani, este că se, lucrurile stau așa doar când există legislație. Mulțumesc. Domnul Roșfor. Mulțumesc. Foarte rapid, domnule președinte. Aș dori să fac trei observații. Le mulțumesc raportorilor din umbră și le mulțumesc colegilor pentru observațiile lor foarte constructive. Evident, vom ține seama de ele. Există trei puncte care reies din dezbatere. Problema costurilor, problema uh, diferențierii între directivă și carte și recurgerea la recursuri colective. Sunt de acord cu ceea ce spunea domnul Fox și anume că gratuitatea stimulează dezvoltarea acestui sistem. Avantajul ADR-urilor este ca consumatorii să nu mai ajungă la tribunal. Ori în Franța, de exemplu, dacă ajungi la tribunal pentru un litigiu mic, este complet gratuit dacă faci ADR cu un cost, chiar dacă este un cost mic, în timp ce tribunalul este gratuit, atunci oamenii se duc la tribunal, evident. Este exact inversul. Deci sub uh, 5.000 de euro prejudiciu poți să apelezi gratuit la tribunal. Ai chiar și dreptul la un avocat. Deci dacă introducem un cost, oamenii vor fi redirecționați către tribunal. A doua chestiune este cea legată de diferența între directivă și cartă. Eu propun o directivă. Unii sunt de acord, alții nu sunt de acord. Putem dezbate. Dar nu cred că există contradicție cu o cartă. Carta este un instrument care funcționează bine uh, în rândul mediatorilor și carta ar trebui să fie un uh, instrument așa cum spunea și comisia, care ar fi mai concret și mai ilustrativ. În al treilea rând, s-a pus problema legăturii cu recursurile colective. Adesea, ADR-urile sunt litigi individuale și, din punct de vedere conceptual, nu au nimic de a face cu recursurile colective, care sunt colective, după cum le spune și numele. Deci, litigiile individuale uh, țin de ADR-uri și nu de recursuri colective. Și, în fine, uh, nu cred că am face un serviciu ADR-urilor dacă le-am considerat drept un inamic al recursurilor colective. Uh, dacă ADR-urile sunt uh, eficiente, atunci vor fi mai puține recursuri colective. Nu cred că trebuie să le spunem cetățenilor că nu le vom autoriza un ADR ca să uh, evităm să ajungem la recursuri colective. Deci, așa cum spunea domnul Juvin, recursul colectiv trebuie să fie o soluție de ultimă instanță când ADR-ul a eșuat. Dar nu trebuie să confundăm litigiul individual cu litigiul colectiv. Mulțumesc. Cred că am avut uh, un uh, schimb de puncte de vedere foarte cuprinzător. Uh, îi mulțumesc doamnei Ruso pentru comentarii. Domnule Roșfort, termenul pentru depunerea amendamentelor este 19 iulie. Le vom analiza pe 31 august și vom vota în comisie, după care vom ajunge în comisia jurii. Și sper că veți apăra foarte ferm aceste puncte de vedere. Haideți uh, să continuăm uh, și trebuie să vă spun că suntem foarte în urmă cu timpul. Oricum, aș vrea să le mulțumesc și celor de la Civic Consulting. Le mulțumesc foarte mult pentru acest raport foarte bun și sunt sigur că ne veți sta la dispoziție și pentru alte întrebări. Astăzi nu am avut foarte mult timp, dar vă mulțumesc foarte mult. Acum. Cred că vom, uh, nu vom avea decât 20 de minute pentru doamna Rapti. Îl mai am pe domnul Juvan, domnul Kreutzmann, domnul Fox, domnul Camva nu este aici, nici doamna Svensson, domnul Triantafilides este aici și va putea să intervine dacă dorește. Cred că trebuie să terminăm până la ora 12, pentru că va veni comisia să ne facă o prezentare a evaluării de impact privind acordurile de creditare și cred că nu vom avea foarte multe discuții pe acel subiect, dar măcar vom uh, auzi uh, o prezentare. Deci să nu începem ultimul subiect mai târziu de ora 12. Voi fi foarte strict. Doamna Rapti, cu cât uh, prezentați mai pe lung raportul, cu atât raportorii din umbră vor avea mai puțin timp să intervină. Dar oricum, vă dau cuvântul pentru a vă prezenta proiectul de raport. Mulțumesc. Am înțeles mesajul dumneavoastră, domnule președinte. Voi fi cât se poate de rapidă. Sunt de acord cu punctele finale din intervenția domnului Rochefort. Și în al doilea rând, cadrul existent din Uniunea Europeană înseamnă că consumatorii și IMM-urile suferă uh, daune și nu primesc compensații așa cum ar trebui. În al treilea rând, cred că ar fi o idee bună ca Comisia să propună o inițiativă legislativă. În al patrulea rând, aș dori să evidențiez și să insist asupra faptului că trebuie să încurajăm pe cât posibil uh, o soluționare timpurie a litigiilor. Și uh, instanța de judecată ar trebui să fie o soluție de ultim uh, recurs. Și, în fine, trebuie să vă spun că sunt pentru recunoașterea importanței rolului curților atunci când uh, vine vorba de uh, admisibilitatea unei acțiuni reprezentarea trebuie să fie judecată de curtea respectivă. N-am terminat încă, domnule președinte. Apoi, protecția consumatorului este importantă. Mai există două puncte pe care aș dori să le menționez și pe care le-am uh, auzit la audierea la care tocmai am participat la Comisia Jurii cu privire la recursurile colective. Totul a fost foarte clar. A reieșit clar că nu vrem un sistem ca cel din Statele Unite. Și toate forțele politice și Comisia sunt uh, deschise pe această temă. Comisia nu ne-a lăsat impresia că intențiile sunt foarte clare. Sigur, avem uh, de-a face cu domnul Almunia și domnul Dali. Totuși, și doamna Reding are un cuvânt final de spus. Așadar, concluzia la care s-a ajuns este că până la sfârșitul anului va fi publicată o comunicare, iar în concluzie, cred că ar fi bine să citesc propunerea făcută de reprezentanții Forumului de Justiție European. În engleză se spune modelul european de recurs individual și colectiv pe baza ADR, completat de autoritățile publice și supravegheat de instanță pentru a asigura corectitudine și finalitate. Trebuie să enunțăm principii la nivel european și să permitem fiecărui stat membru să adapteze acest model fără um, întreruperi și astfel încât să fie adaptat sistemului național. Punct. Am terminat, domnule președinte. Vă mulțumesc, doamna Rapti, pentru această prezentare foarte clară și pentru aceast, uh, acest ultim citat, care a fost foarte interesant. Haideți să trecem acum la raportorii din umbră, domnul Juvan, domnul Kreutzmann și domnul Fox. Domnule președinte, doamna Rapti, noi suntem pentru un sistem european de recurs colectiv cu scopul de a-i proteja pe consumatori, dar și ca să protejăm companiile. Pentru că în Uniunea Europeană există deja unele state membre care au uh, legi privind recursul colectiv și acestea uh, pot fi un fel de uh, cai troieni și pot să deschidă ușa unor abuzuri precum cele din uh, Statele Unite. De aceea trebuie să avem un uh, sistem european. Acum aș dori să reiau câteva puncte. Primul se referă la câmpul de aplicare. Cred că proiectul dumneavoastră de aviz ar putea să se concentreze și pe cetățean. Uh, nu știu dacă există o ambiguitate. Uneori folosiți uh, consumator, alteori uh, folosiți termenul cetățean. De altfel, în uh, trei rânduri vă referiți la întreprinderi profesionale ca victime Vă gândiți și la o posibilă implicare a companiilor în uh, recursul colectiv? Ar fi ceva nou, dar interesant de discutat. Apoi există o dezbatere fundamentală între opt-in și opt-out cred că raportul dumneavoastră nu are o poziție foarte clară într-o direcție sau alta. Iar analiza exemplului american mi se pare Uh, una foarte bună, pentru că vrem să evităm abuzurile și atunci trebuie să avem o preferință clară pentru opt-in. Al treilea punct se referă la finanțare. Finanțarea este evident importantă uh, în uh, începerea abuzurilor. În în Statele Unite, finanțarea de către terți este o sursă identificată de abuz al recursurilor colective, pentru că există uh, grupuri uh, care gestionează recursuri colective pentru terți și uh, fac parte și, se, și participă în cazuri la care nu prea se pricep. În al patrulea rând, nu faceți referire la un lucru pe care am dorit să îl revedem în uh, amendamente. Este vorba de uh, principiul uh, că cel care pierde plătește. Apoi există și reprezentativitatea organizațiilor de consumatori. Nu credeți că în text ați putea să includeți niște criterii de recunoaștere a reprezentativității organizațiilor de consumatori la nivel european? Apoi, în dezbaterea legată de mediere și recurs colectiv, nu uh, insistați foarte mult asupra necesității întăririi uh, medierii. Recursul colectiv trebuie să fie o soluție de ultimă instanță după ce medierea a eșuat. Și, în fine, constat cu interes că ați făcut referire la daunele punitive care nu trebuie să fie acceptate în sfera europeană, pentru că reprezintă o sursă de abuz uh, al recursurilor colective. Acestea sunt uh, intervențiile mele. Oricum, vom lucra cu plăcere la amendamente și vom colabora. Domnul Kreutzmann. Vă mulțumesc, domnule președinte. Sunt într totul de acord cu antevorbitorul meu. N-are sens să repet cele spuse de el. Se spunea că consumatorii nu primesc ceea ce ar trebui să primească. Lucrul acesta nu este corect. Există state membre în care există deja recursul colectiv, există de asemenea sisteme uh, Uh, juridice diferite și uh, ne-am dat seama că este greu să ținem cont de toate culturile juridice diferite în momentul în care promulgăm un act legislativ. În Germație, în Germania, îmi cer scuze, uh, se pune mare acces, accent pe recursul, pe căile de atac puse la dispoziția cetățenilor. În 2009, uh, am, uh, s-au scăzut foarte mult costurile pentru aceste recursuri, tocmai pentru a ai determina pe cetățeni să folosească aceste instrumente care le stau la dispoziție. Deci, prin urmare, cetățenii germani au uh, o serie de instrumente la dispoziție și nu au uh, nevoie de noi instrumente, nici măcar de ADR. Dacă e să deschidem cutia Pandorei prin deciziile noastre, cu siguranță situația va fi mult prea complexă pentru a-i da de capăt. Eu nu cred că aceste propuneri neapărat uh, rezolvă toate problemele. Uh, dumneavoastră citeați uh, comisia care spunea că se încearcă să crearea unui fel de umbrelă care să cuprindă uh, Uh, în diametrul său toate sistemele juridice din cele 27 de state membre. Ei bine, această tentativă va eșua în mod evident. Am mai încercat lucrul acesta, ne-am dat seama că uh, există atât de mari diferențe între sistemele juridice încât este imposibil să le aducem la un numitor comun. Gândiți-vă, în Italia, spre exemplu, recursul colectiv este posibil doar după utilizarea sistemelor, uh, schemelor ADR. Este obligatorie utilizarea utilizarea acestor uh, scheme. Bineînțeles, acesta este sistemul uh, italienesc care nu are nimic de a face cu sistemul uh, german. Prin urmare, eu cred că ar trebui să lăsăm lucrurile așa cum sunt ele în momentul de față, să încercăm să le oferim mai multe șanse cetățenilor în cazurile transfrontaliere, iar în ceea ce privește sistemele naționale, trebuie să le lăsăm așa cum arată ele, pentru că funcționează. Uh, Fox, Mulțumesc, domnul Fox. Mulțumesc, domnule președinte. Îi mulțumesc și doamnei Rapti pentru activitatea domniei sale pe acest aviz. Știți și dumneavoastră, știu și colegii după prima intervenție mea pe această temă, că eu cred că propunerea Comisiei este o greșeală. Mă tem că vom merge pe aceeași cale pe care am mers cu directiva privind drepturile consumatorului. Va dura ani întregi, nu vom ajunge la un acord între Parlament și Consiliu și cel mai bun sfat al meu este să renunțăm acum la chestia asta pentru că nu o să funcționeze și o să pierdem o grămadă de timp și o să facem o grămadă de eforturi și peste 3 sau 4 ani vom ajunge la un compromis care nu va fi pe placul nimănui și cel mai bine ar fi să renunțăm la acest subiect acum. Dar, având în vedere că dumneavoastră și Comisia nu veți renunța la acest subiect acum, poate aș putea să vă dau un mic sfat. Uh, în avizul dumneavoastră m-am uitat la uh, alinatele 90, 11 și 12. Măsuri de siguranță împotriva abuzurilor. Sunt perfect de acord cu ce a spus acolo, dar regret să spun că dacă înființați un sistem de recurs colectiv la nivel UE, veți oferi chiar stimulentele de a crea un sistem prin care organizațiile încurajează uh, litigiile și uh, solicită compensări uh, mari. Or, chiar și cea mai bine structurată organizație de calitate care uh, la început uh, încearcă să uh, ajute consumatorii va încerca să-și susțină propria poziție și va crește ca orice organizație birocratică și va încuraja consumatorul să facă plângeri. Deci, eu vă sugerez să vă restrângeți la stabilirea unui set comun de principii pe care toate statele membre ar trebui să le respecte. Noi în Regatul Unit avem uh, ordinea de litigii uh, de grup. Dacă puteți să vă limitați avizul la ceva atât de simplu, să spuneți că fiecare stat membru ar trebui să aibă un sistem de recurs colectiv, dar să lăsați la atitudinea statelor membre să găsească un sistem funcționabil cu ajutorul sistemului uh, juridic, atunci s-ar putea să faceți ceva util, dar orice propunere mai ambițioasă va duce la necazuri mari. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule Fox! Doamna Weiler, un mic uh, comentariu, apoi doamna Rosso și apoi uh, doamna Rapti. Pe scurt, în dezbaterea aceasta nu este nouă nici pe departe. Știm cu toții că din nou și din nou auzim exact aceleași argumente fie ele pro, fie ele uh, contra. Cred că a venit momentul să ajungem la un final după 8 ani de discuții. Și încă ceva, cultura economică și politică din Europa se armonizează preluăm o serie de uh, lucruri de la vecini, am uh, preluat o serie de măsuri antidiscriminatorii din statele nordice. Deci avem o armonizare a culturilor. Dar un lucru este esențial, nu trebuie să preluăm nimic din, de la americani. Uh, există posibilitatea de a unifica sistemele noastre, pornind de la exemplele europene. Nu trebuie să ne uităm dincolo de Atlantic. Iar în ceea ce privește recursul uh, colectiv, dintr-o dată avem uh, propunerea de a prelua ceva de la uh, Statele Unite ale Americii, dar nu acesta ar trebui să fie modelul nostru. Bine, nu mai dorește să intervină nimeni. O invit atunci pe doamna Russo să intervină și urmează doamna Rapti. Doamna Russo însă. Vă mulțumesc, domnule președinte. Comisarul Dali a vorbit despre această temă la 26 mai și doamna Reding a vorbit despre aceeași temă pe 25 mai. Cei doi comisari au spus că Comisia evaluează rezultatele consultării și, prin urmare, eu, în momentul de față, nu pot să mă pronunț asupra aspectelor puse în discuție. Comisia, după cum s-a spus la audierea de la Comisia Jurii, va prezenta o comunicare pe această temă până la finele anului Încercăm uh, astfel să um, creionăm calea de urmat în cazul uh, acestui dosar, însă cam atât. Vreau să o felicit pe doamna Rapti pentru modul în care abordează dosarul. Sper să ajungem la liman. Iar în ceea ce privește intervenția doamnei Weiler, uh, nu vă pot spune decât că acțiunile comisiei se vor baza pe obiectivul de a elimina orice fel de cazuri de abuz. Încercăm prin uh, acțiunile noastre să evităm repetarea la nivel european a situațiilor din uh, Statele Unite. Iar în ceea ce privește uh, intervenția domnului Fox, după cum spuneam uh, în comunicarea noastră anterioară, tot, toate propunerile Comisiei se vor baza pe sistemele juridice ale statelor membre. Deci acesta este scopul consultațiilor. Noi încercăm să înțelegem sistemele juridice ale statelor membre și să le aducem sub aceeași umbrelă. Vă mulțumim pentru cele făcute până acum, vom urmări eforturile dumneavoastră și până la finele anului vom prezenta o comunicare ce va fi mai mult ca sigur adoptată după adoptarea în Parlamentul uh, European a avizului din proprie inițiativă pe această temă. Vă mulțumim, doamnă Russo. Vă mulțumim că ați stat alături de noi întreaga dimineață. Urmează doamna Rapti în încheiere. Mulțumesc, domnule președinte. Ce pot să spun? Unde să încep? Am o întrebare. Cu toții sunteți aici de ceva vreme. Eu sunt destul de nouă în acest Parlament. Deci nu, nu, nu mai înțeleg ce sunt. Sunt scufița roșie care umblă prin pădure și sunt înconjurată de lupi și tocmai m-am trezit că asta este situația? Încerc să mă gândesc la ce s-a întâmplat, începând cu domnul Fox. Domnul Fox a spus foarte clar de la bun început chiar de la prima noastră discuție, a spus că recursul colectiv nu mulțumesc. Mulțumesc, dar nu mulțumesc. Și asta a fost finalul. Apoi, domnul Juvan. Mi-a fost de ceva ajutor. La fel ca și domnul Kreutzmann. Totuși, astăzi uh, și-au schimbat punctul de vedere. Și trebuie să fiu sinceră și cât se poate de clară. Chiar am fost extrem, extrem de îngrijorată de anumite păreri. Eu nu am tendința să renunț foarte ușor personal și sunt destul de agresivă prin natura mea. Deci, acest aviz care este un aviz destul de ușor, fără greutate foarte mare. Dar pentru a ajunge la un rezultat a trebuit să intru în confruntări și cu mine însămi și cu alte grupuri și cu uh, Partidul Socialist și cu grupul SND și cu uh, punctele de vedere generalizate din Grecia. Deci, aș dori să țineți minte acest lucru, să nu uitați redactarea acestui uh, aviz, din punctul meu de vedere, a însemnat să las lucrurile deschise pentru dezbatere, în măsura posibilului, firește. Pentru că eu cred că atunci când un lucru este discutat și răzdiscutat, așa cum se întâmplă aici, la un moment dat încep să înflorească diverse lucruri. Nu știu, vi se pare că sunt prea ambițioasă, sunt visătoare, eu cred că suntem în prima fază a maturității și tocmai de aceea, domnule Juvan, nu am menționat această problemă opt-in, opt-out. Pentru că dacă veneam cu acest aviz și spuneam, doamnelor și domnilor, eu vreau un opt-out și cu asta basta, atunci ce rost ar mai avea să mai avem o discuție? Eu încerc să fiu deschisă la orice fel de propuneri pe problema finanțării am avut tot felul de idei, principiul fiind că cel care pierde plătește și sunt pregătită să intru într-o discuție și pe tema asta. În ceea ce privește consumatorul sau cetățeanul, haideți să nu ne facem iluzii. Orice cetățean este și un consumator. Și există trei elemente aici, pentru că ați vorbit de problema întreprinderilor și exact asta am spus când am vorbit mai devreme. În Grecia, partea centrală a economiei noastre este reprezentată de IMM-uri. Și tocmai de aceea, bineînțeles că mă gândesc la ele. În Europa lucrurile stau la fel, deci IMM-urile sunt în centrul uh, economiei. IMM-uri și liniuță consumatori. Deci sunt Ceea ce mă duce cu gândul la două lucruri. Atunci când vorbim despre consumator, este ca și cum nu recunoaștem inocența lor, nevinovăția lor atunci când se duc să cumpere ceva. Spre exemplu, cumperi un telefon mobil. Și în spatele acestui uh, consumator s-ar putea să fie, deci acest consumator ar putea să uh, se joace puțin cu telefonul și după aceea să dea în judecată Nokia și să distrugă Nokia. Nu cred că asta este atitudinea pe care ar trebui să o adoptăm. Multe companii au mii de angajați și nu vreau ca aceste companii mari să uh, fie periclitate, pentru că dacă le scad lor profiturile și dacă ei nu mai pot să mai opereze, atunci ne vom trezi cu șomeri. E foarte adevărat că am folosit niște exemple destul de extreme pentru a vă demonstra ceea ce uh, vreau să spun, dar încercam doar să vă convinc că sunt într-adevăr deschisă pentru a ajunge la un consens. Vreau să ajungem la un consens bun. Pentru că dacă nu facem nimic, atunci nu văd care e sensul să mai continuăm această discuție. Eu cred că putem face ceva. Cred că putem discuta subiectul. Spre exemplu, nu cred că opt-in, opt-out este elementul crucial de aici. Nu cred că în acest aviz, pentru că până la urmă e un aviz, nu e un raport. Nu cred că ar trebui să fie să nu facem altceva decât să susținem politica partidului din care provenim. Deci audierea de astăzi care a fost uh, realizată de Comisia pentru uh, Afaceri Juridice a fost a cunoscut o atmosferă foarte diferită, deci lucrurile au stat cu totul altfel decât dezbaterea pe care am avut-o aici. Uh, a existat o dorință din toate părțile de a discuta acest subiect, concentrându-ne pe centrul Europei și nu pe uh, periferii. Asta îmi dă speranțe. Pentru că avem speranțe pentru consumatorii din Europa, pentru sectorul de afaceri și pentru Europa în general. Și pentru sistemele politice de pe continentul nostru, pentru că să nu uităm, conflictul între Europa și Statele Unite există și va exista în continuare, dar eu cred că în Europa avem creier, avem oameni și suntem capabili să facem un pas înainte. Și aș dori să mă opresc aici. Vă mulțumesc mult, domnule președinte, pentru toleranța de care ați dat dovadă. Vă mulțumesc și eu pentru răspunsul pasionat, care a fost uh, extrem de bun. Dar uh, Într-adevăr, trebuie să lucrați cu raportorii din umbră pentru că sunteți uh, raportorul comisiei și sunt convins că veți ajunge la o propunere bine redactată, dar până la urmă trebuie să votăm. Uh, raportorii au până pe 19 iulie la ora 18 să vină cu amendamentele proprii. Să vedem dacă putem uh, avansa și vom discuta pe 19 septembrie aceste amendamente. Sunt uh, convins că în această perioadă veți avea niște discuții foarte interesante cu ei. Vă mulțumim foarte mult pentru acest lucru. Sperăm ca pe perioada vacanței să putem să ne liniștim un pic și să uh, gândim la rece și apoi să revenim cu dezbaterea după vacanță. Trebuie să mergem mai departe la problema acordurilor de credit legate de proprietățile rezidențiale. Acest um, raport este unul făcut uh, în um, colaborare cu Comisia pentru Afaceri Juridice și trebuie să vă spun că avem dificultăți în această relație pentru că având în vedere uh, antecedentele noastre, în special legate de directiva privind uh, creditul de consum, avem niște responsabilități clare legate de consumator și de, consuma- de comportamentul consumatorului și uh, avem o relație de lucru cu Comisia Econ care, din păcate, a fost uh, trecută cu vederea în această discuție. Dar până atunci trebuie să mergem mai departe cu această propunere. Și politica Comisiei noastre, spre deosebire de Comisia Econ, vrea să se gândească bine la evaluarea de impact a acestei propuneri și pentru asta avem cele 25 de minute rămase. Deci nu va fi un schimb de păreri în detaliu cu raportorul. Acest lucru se va întâmpla mai târziu. Dar cred că ne va oferi un context de discuție pentru subiectele pe care trebuie să le discutăm. Deci mă bucur că domnul Filip Pele este aici și ne va face prezentarea. O să avem prezentarea dumneavoastră și o să vă rog să o faceți în cam 10 minute. Deci s-ar putea să fie nevoie să mergeți mai rapid cu prezentarea. Avem și raportorul aici. Domnul Bușei știu că nu este aici, dar reține locul domnului Kreuzmann și domnul Fox uh, este prezent, a lucrat în numele grupului ECR. Deci, să începem cu studiul de impact. Domnul Pelie, avem prezentarea dumneavoastră, vă dau cuvântul. Thank you very much, Chairman. Uh, I'll try... Mulțumesc. Voi încerca să vorbesc cât mai repede. Aveam uh, pregătită o prezentare pentru 30 de minute, deci 10 minute sunt o adevărată provocare. Uh, Orice propunere legislativă este foarte importantă pentru îmbunătățirea reglementărilor. Uh, Comisia a publicat o comunicare privind um, acordurile de credit, iar uh, trăsătura remarcabilă uh, acestei, a acestui studiu de impact uh, este că am avut foarte multe activități. O carte verde, o carte albă în 2007, însoțită de asemenea de un studiu de impact, consultări publice în 2009, audiere publică în același an și așa mai departe. În Comisia Econ s-au adop- adoptat mai multe rapoarte pe această temă și am avut discuții ample cu statele membre în diferite grupuri de experți. Am avut și studii privind intermediul intermediarii de credite, instituțiile um, de nefinanciare, analiză cost-beneficii, am avut grupuri de experți, uh, dialog privind ipotecile și altele asemenea. Toate aceste materiale sunt disponibile pe pagina de uh, internet a Comisiei, așa că le puteți consulta acolo. Sunt disponibile public. Contextul economic a fost o problemă din fericire, piețele europene nu au înregistrat aceleași dificultăți ca în Statele Unite în ceea ce privește creditele ipotecare. Și totuși ne-am uh, confruntat cu o creștere a îndatorării consumatorilor și um, au existat probleme legate cu împrumuturile sau creditele irresponsabile. Uh, ratele de incapacitate de plată au crescut în toate statele membre și numărul de popriri sau de confiscări a crescut în mai multe state membre. Dar trebuie să introducem măsuri în statele membre pentru a evita confiscarea bunurilor în caz de incapacitate de plată. Apoi, uh, practicile irresponsabile de creditare sunt o problemă. În 2007 și în 2008, în Letonia, Estonia și România, 90% dintre uh, creditele ipotecare erau acordate în euro și aceasta a fost o problemă și Ungaria a fost uh, afectată. Nu este o problemă doar în noile state membre. 38% din creditele ipotecare din Austria erau denominate în franci elvețieni, ceea ce a creat dificultăți pentru um, persoanele care au împrumutat bani. În Irlanda și în Regatul Unit, de exemplu, nu se fac verificări ale veniturilor. În Franța sau în Germania, la începutul anilor 2000, raportul LTV sau valoarea pe termen lung și venitul pe termen lung a crescut. Principalele cauze ale problemei sunt uh, eșecurile sau disfuncțiunile de pe piață provocate de informațiile asimetrice sau uh, creditorul este adesea mai bine informat decât consumatorul cu privire la caracteristicile produsului ipotecar și există și anumite circumstanțe personale dar aceste informații asimetrice au condus la disfuncții pe piață. Există și stimulente nealiniate corespunzător. Unii sunt uh, tentați uh, să vândă o ipotecă care poate nu este cea mai potrivită pentru consumator și atunci se furnizează produse inadecvate sau se fac evaluări inadecvate ale bonității financiare. Există și uh, probleme de reglementare. Doar unele instituții sunt reglementate și fac obiectul supravegherii. Acest lucru nu este valabil pentru intermediarii de credit și instituțiile nefinanciare. Situația este eterogenă pentru că doar unele state membre reglementează aceste tipuri de instituții. Deci, uh, condițiile nu sunt uh, egale între statele membre. Același lucru este valabil și în ceea ce privește reglementarea desfășurării activității și vânzării de produse ipotecare. Uh, practicile sunt destul de inconsecvente. Există un uh, cod voluntar al industriei care a fost implementat în uh, diferite măsuri. Există mesaje publicitare care induc în eroare, practici comerciale incorrecte, însă nu s-au sesizat anumite tendințe specifice pentru uh, domeniul ipotecar. Directiva privind creditele de consum a prezentat o oarecare soluție, pentru că a fost extinsă de unele state membre la creditele ipotecare, dar modul de extindere nu a fost consecvent. Domeniul de aplicare a variat de la un stat membru la altul și uh, unii sunt mai inspirați de această directivă decât uh, determinați de această directivă. Există au existat studii în Franța, Italia și Spania și care au arătat că uh, populația cu venituri reduse nu poate să înțeleagă informațiile care le sunt furnizate de bănci și nu înțeleg uh, gradul de îndatorare pe care pot să-l suporte. Uh, și uh, la nivelul uh, Direcției Generale pentru Protecția Consumatorului se discută despre aceste lucruri. În ceea ce privește structura ipotecilor, uh, Există anumite practici legate de secretul uh, bancar și acestea au influență asupra credit, acordării de credite ipotecare. Există și alte situații de divorț sau de situații familiale care afectează situația. Apoi am examinat șase probleme specifice. Publicitatea este adesea neechilibrată, incompletă și neclară și am uh, găsit uh, dovezi care au afectat în special gospodăriile cu venituri reduse. În Polonia, de exemplu, există oferte cu dobândă zero și intermediere gratuită a obținerii credelor, ceea ce este nerealist. Apoi există alte situații în care uh, furnizorul um, pretinde că rata dobânzii este cea mai mică, dar uh, există dobânzi ascunse pentru consumatori. În ceea ce, vorbe, ce privește informațiile precontractuale, uh, situația este aceeași, informațiile nu sunt foarte clare. Intermediarii de credite nu au aplicat întotdeauna reglementările foarte strict. Metodologia și baza de calcul uh, a uh, comisioanelor anuale diferă foarte mult uh, de cazul ipotecilor. Există și uh, Uh, diferențe în ceea ce privește furnizarea formularului standardizat european. Și au mai existat și alte probleme legate de furnizarea informațiilor. În unele cazuri, uh, consilierea nu a fost uh, foarte potrivită. În statele membre care au reguli privind consilierea, consumatorilor le era mai ușor să obțină măsuri reparatorii, demonstrând ombudsmanului financiar faptul că furnizorul nu a respectat standardele. Este o chestiune care s-a regăsit în propunerea de directivă. Apoi au existat probleme legate de evaluarea bonității financiare. De cele mai multe ori, uh, furnizorii uh, Uh, sau creditorii încearcă să evite procedurile de intrare în incapacitate de plată și uh, confiscarea bunurilor. În general, ei încearcă să fie onești. Dar există situații în care împrumutătorul nu poate să aibă acces la informații adecvate privind uh, persoanele pe care le împrumută. Am observat uh, și inconsecvențe în ceea ce privește regi regimurile de înregistrare, autorizare și supraveghere pentru intermediarii de credite. În 21 de state membre nu există cerințe prudențiale pentru intermedierea creditelor și de aceea autoritățile nu pot să impună sancțiuni pentru abuzuri sau pentru consiliere defectuoasă am uh, constatat necesitatea unor cerințe profesionale. Atunci când există regimuri de supraveghere, ca în uh, Regatul Unit, există totuși anumite deficiențe. De aceea mergem uh, un pas mai departe. Uh, instituțiile nefina- există instituții nefinanciare care furnizează credite ipotecare, dar nu există obligații de înregistrare, autorizare și supraveghere în șase state membre. Și acest, deci situația nu este deloc egală între statele membre. Consecințele sunt uh, la nivel macroeconomic. Există efecte de spillover asupra economiei mai largi pentru că incapacitățile de plată ale consumatorului conduc uh, la un climat de incertitudine economică. Și, bineînțeles, uh, se pot uh, introduce măsuri. Există situațiile de măsuri de austeritate din Irlanda, din Estonia, ceea ce afectează și piața creditelor. Apoi există și riscul uh, ca consumatorii să sufere prejudicii atunci când li se vând produse necorespunzătoare și riscă să intre în incapacitate de plată și să li se confiște bunurile. Există și activități reduse la nivel transfrontalier, ceea ce presupune anumite obstacole pentru uh, instituțiile de credit. Domnul Pele, va trebui să vă cer să vă grăbiți. Vă rog să treceți la subiect, la ideile principale. Păi voi trece direct la slide-ul 9 cu opțiunile de politică. În primul rând, trebuie să existe reguli specifice cu privire la conținutul și formatul materialelor de publicitate și de marketing trebuie să existe reguli uh, specifice cu privire la explicațiile precontractuale, informații clare privind comisioanele anuale, cerințe specifice pentru consiliere și explicații, standarde bazate pe principii, în ceea ce privește evaluarea bonității, creditorul are obligația să refuze creditul dacă bonitatea nu este corespunzătoare, iar cel care împrumută bani trebuie să furnizeze informații corecte ar trebui să existe și uh, dreptul la rambursarea anticipată a creditelor cu stabilirea unor condiții clare pentru intermediarii de credite și instituțiile nefinanciare, trebuie să existe cerințe de bază privind autorizarea, înregistrarea și supravegherea. În ceea ce privește costurile, acestea sunt uh, foarte importante. Majoritatea costurilor se referă la modernizarea sistemelor IT, pregătirea profesională a angajaților și așa mai departe. Evident, uh, în faza de implementare a directivei, uh, statele membre vor fi uh, mult mai implicate și probabil vor introduce și cerințe de supraveghere. Uneori, se consideră că aceste măsuri pot reduce accesul consumatorilor la credite. În același timp, nu credem că costurile ar fi prea mari pentru societate, pentru că i-ar proteja pe cetățeni împotriva supraîndatorării. și nu cred că ar trebui neapărat să se dezvolte politica de creditare ipotecară, ci mai degrabă politica de locuințe sociale. Cred că am vorbit cam mult, domnule președinte, poate că ar trebui să mă opresc aici în ceea ce privește mm, uh, beneficiile. Cred că acestea trebuie să depășească mm, simplul cadru al calculelor matematice beneficiile pentru societate sunt între 1,2 și 1,9 miliarde de euro pe an, iar uh, costurile uh, unice pentru statele membre și pentru industrie nu ar fi decât între 380 și 600 de milioane de euro. Proporționalitatea este un alt aspect important, este o cerință obișnuită pentru studiile de impact. Noi credem că am făcut o analiză adecvată a opțiunilor de politică pentru a veni cu această propunere de directivă în loc de regulament sau de autoreglementare, ceea ce ar fi fost o soluție disproporțională. Nu știu dacă vreți să parcurg și această concluzie sau conținutul. Președintele, cunoaștem foarte bine conținutul, e treaba noastră să îl cunoaștem v-am întrerupt, vreați să încheiați. Concluzia era că avem o propunere de directivă și avem și conținutul directivei care a rezultat din studiul de impact. Studiul de impact uh, are 30 de pagini și 300 de pagini de anexe, dar este disponibil pe pagina noastră de internet. Mulțumesc! Cred că ne-ați spus foarte multe lucruri. Oricum, uh, comisia competentă este comisia ECON, dar uh, vorbim despre reglementarea uh, pieței ipotecare și despre supravegherea acestei piețe, dar dumneavoastră ați vorbit despre aspecte legate de consumator și aceasta este treaba noastră. Ne-ați prezentat un material care ne-a inspirat, dar uh, Cred că ați fi făcut aceeași prezentare și la Comisia Econ. Cred că nu ați fi făcut uh, același lucru și la Comisia Econ. Acum mai avem foarte puțin timp pentru întrebări, pentru că nu vreau să mm, întind prea mult coarda și să uh, apelez prea mult la bunăvoința interpreților. Domnul Van Nock, domnul Fox, domnul Kreutzmann. Câteva comentarii scurte, vă rog. Oricum, ne-ați dat foarte multe de gândit și va trebui să analizăm documentul dumneavoastră în detaliu, mai ales uh, pe partea legată de costuri. Ia uitați ce material uh, aveți ca să citiți pe plajă în vacanță, dragi colegi. Ja, vielen Dank. Domnul Lechner. Domnule președinte, la rândul meu vreau să mulțumesc Comisiei pentru această prezentare. Situația, după cum spunea prea bine și reprezentatul Comisiei, așadar, situația este diferită în statele membre, problemele sunt diferite. Și tocmai de aceea e dificil ca prin intermediul unei directive orizontale să rezolvăm toate problemele. Nu ne putem asigura printr-un act legislativ că toate creditele sunt rambursate, într-adevăr. Însă salut uh, atitudinea Comisiei, o atitudine uh, relativ retrasă, pentru că dacă e să ne uităm la alte propuneri ale Comisiei, acestea sunt mult, mult prea ambițioase, nu țin cont de situația de fapt din statele membre. Ei bine, de data aceasta se pare că se ține cont de diferențele dintre statele membre. Și încă ceva, negocierile cu Econ au fost dificile, asta pentru a mă exprima eufemistic. După cum spuneai, uh, Econ se ocupă de partea financiară și tocmai de aceea consideră că toate temele care au ceva de a face cu, cu uh, sectorul financiar intră în responsabilitatea lor. Însă ne dăm seama, până și din prezentarea Comisiei, că și consumatorii sunt deosebit de importanți în acest context. Și tocmai de aceea sunt deosebit de întristat de faptul că nu am reușit să ajungem la un numitor comun cu Comisia Econ, pentru că e clar că această responsabilitate ce vizează comunicarea Comisiei uh, trebuie să fie împărțită între IMCO și ECON. Nu vreau să cer uh, responsabilitatea, nu vreau să cer ca Comisia uh, IMCO să fie singura competentă pe fond, nu nici pe departe, vreau să ne împărțim responsabilitatea împreună cu Comisia ECOL. Se pare că ECOL nu este deloc de acord cu această poziție a mea și tocmai de aceea aș vrea să aduc această temă în discuție la conferința uh, președinților. Trebuie să să rezolvăm această problemă. Nu țin la calitatea mea de raportor, nici pe departe, ci țin de această, țin la, tem, la temă, la uh, protecția consumatorilor, la responsabilitățile colegilor și a comisiei noastre și, de asemenea, în momentul în care fac propunerile acestea, mă gândesc și la calendar, calendar care este foarte strâns. Eu deja am pregătit un fel de proiect de raport, însă mi-aș dori să mai discutăm această temă în cadrul comisiei, pentru că există o serie serie de teme dificile care trebuie să fie discutate. Este vorba aici despre problematica expusă, de asemenea despre formulări și uh, până acum s-a prevăzut ca uh, prezentarea proiectului de raport să aibă loc la 5 octombrie și, uh, de asemenea, s-a prevăzut ca votul să fie pronunțat la finele lunii noiembrie. Eu nu înțeleg de ce ne expunem acestei situații. Nici pe departe. Nu înțeleg de ce această presiune temporală pe care ne-o autoimpunem. Eu cred că ar trebui să discutăm în detaliu această temă. Da, vreau să vă spun câte ceva despre competențe, am spus-o deja și încă un comentariu. În momentul în care există responsabilitatea comună cu Econ pe marginea unui raport, E clar, știm cu toții din regulile de procedură că Econ are ultimul cuvânt de spus. Și tocmai de aceea nu pot să înțeleg mm, această atitudine uh, a Comisiei Econ în ceea ce privește creditele uh, ipotecare. Nu înțeleg de ce se, se opune uh, Comisia Econ implicării Comisiei noastre. Deci vreau să cer, să vă cer expres să țineți cont de această plângere a mea, vreau să Uh, faceți presiune asupra celor din Comisia Econ. Eu am încercat să fac presiuni, însă se pare că nu au fost suficiente eforturile mele. Aș vrea să exer- exercitați și dumneavoastră, la rândul dumneavoastră, presiunea asupra lor. Domnul Van Noc, doriți să interveniți? Foarte rapid. Eu aștept uh, directiva și prima sa versiune ca să vă spun mai multe. Reprezentantul Comisiei vorbește despre informații asimetrice. Dar ce înseamnă asta? Băncile și societățile de credit nu au informații cu privire la solicitanții de credit sau consumatorii sunt prost informați? Cred că este valabil uh, pentru ambele părți implicate. Consumatorii, pe de o parte, trebuie informați, dar băncile și societățile de credit sunt responsabile de acordarea unui credit. În Europa, ratele de îndatorare sunt extrem de diferite de la o țară la alta. În Franța, rata de îndatorare privată este de 60%, în timp ce în Spania este de aproximativ 120%. Și cred că strategia băncilor uh, are un rost și sper că se va spune ceva în această directivă pentru a reglementa riscurile uh, excesive din aceste sectoare. Mulțumesc! Domnul Fox. Domnule președinte, vreau să analizez detaliile uh, valori de impact uh, când o să fiu pe plajă, la fel ca dumneavoastră, înainte de a ajunge la concluziile finale. Dar vreau să spun Comisiei că am observat că ați făcut uh, un total al costurilor și văd că se ajunge la 950 de milioane de euro la partea de sus și uh, 12 uh, milioane 720 de mii de euro la partea de jos. Deci, Cred că este important să vedem uh, dacă aceste costuri acoperă într-adevăr uh, beneficiile aduse consumatorului. O să analizez cu mare atenție acest uh, studiu de impact pentru că avem prea multă experiență cu regulamente UE care costă mai mult decât beneficiile pe care le aduc, așa încât vreau să fim prudenți. Mulțumesc! Mulțumesc! Cred că am rămas fără prea mult timp la dispoziție și, în primul rând, aș dori să mulțumesc tuturor membrilor care au stat aici să asculte. Este foarte clar că acesta este debutul discuției și nu finalul. Cred că, în ceea ce privește relația noastră cu Econ, trebuie să mă întâlnesc cu președintele Econ, ceea ce nu am făcut până acum, dar și sper că vom putea rezolva lucrurile la nivelul nostru. Uh, pentru a avea mai multe informații în ceea ce privește scopul acestei propuneri din partea Comisiei, pentru că noi trebuie să avem responsabilitate directă pentru toate aspectele legate de consumator. Și una din alternativele considerate de Comisie era de a aplica uh, legislația deja existentă care să fie transferată în piața creditelor ipotecare. Asta a fost o părere din partea Comisiei de acum vreo 18 luni și regret că nu a fost preluată pentru că, din punctul meu de vedere, a fost o soluție foarte eficientă din punctul de vedere al costurilor. Și o să invit pe raportorii din umbra din partea ECR să analizeze acest uh, lucru cu ajutorul asistentului meu. Dacă analizați propunerea, se vede clar că este o evoluție a, a activității noastre și tocmai acesta este un uh, argument uh, pentru ca noi să fim uh, comisia competentă pe fond în exclusivitate. Și e foarte clar că munca noastră nu va fi alterată de Comisia Econ, pentru că noi suntem cei care au experiența necesară pentru a trata aceste aspecte și sunt convins că voi putea cădea de acord cu președintele Comisiei Econ. Vorbim aici despre detalii și cred că a fost extrem de util să avem această prezentare și vreau să-i mulțumesc foarte mult Comisiei și să-i mulțumesc domnului Pele pentru că a venit uh, să ne facă această prezentare și îmi pare rău că n-am avut suficient timp, dar ne-ați oferit uh, un uh, început bun și s-ar putea să vă invităm înapoi la ședința noastră. Noi stabilim calendarul în Parlament și dacă trebuie să analizăm mai mult aspectele legate de consumator, asta e. Nu cred că Consiliul este interesat să uh, avanseze această directivă. Știu că multe state membre nu sunt chiar încântate de această propunere. Și, în concluzie, ați spus în analiza dumneavoastră, domnule Pele, că alte beneficii potențiale, cum ar fi uh, aspectele transfrontaliere, au fost listate la urmă. Uh, din uh, discuția noastră cu Consiliul ne-am întrebat dacă chiar este nevoie să avem o directivă europeană pentru a avea o piață unică a ipotecilor europene, pentru că piața este foarte diferită și uh, Comisia a spus că este protecția consumatorului este primară aici. Dar mă întreb și o să analizăm din nou cifrele dumneavoastră dacă soluția de a aplica uh, această legislație deja existentă nu ar fi fost o soluție mult mai bună. O să analizăm cifrele, cum spuneam, și s-ar putea să revenim mai târziu pentru a discuta, pentru că nu mai avem timp acum. Mulțumesc foarte mult tuturor. Mulțumim și interpreților. Îmi pare rău că am trecut peste program și ne reîntâlnim la ora 3 pentru a discuta jocurile de noroc pe internet Sper să revină toți colegii sau cât mai mulți și uh, vă rog să fiți aici la 4 și 20 pentru că uh, vicepremierul polonez va fi aici astfel încât să ne pună la curent cu uh, prioritățile președinției poloneze. Mulțumesc și poftă bună!